Hölgyeim és Uraim, jó reggelt kívánok! I will use Hungarian now. Very good. you are, you, okay. This is my first language. Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm! Bună dimineața! Bun venit tuturor la ședința noastră din această dimineață. Sunt mai multe puncte pe ordinea de zi. unele care se referă la vizite de stabilire a faptelor de anul trecut. Prima, o vizită la Londra, dacă am înțeles bine, în legătură cu chestiunea adopției. Această petiție e pusă pe ordinea de zi ca urmare a unei solicitări a grupului socialiștilor și democrații. Raportorul sau raportoarea, doamna Miții, tocmai intră în sală. Deci, colega doamna Miții are nevoie de câteva minute să-și tragă sufletul. Deci o invită doamna de la comisie, Marta Taragona Ferosa, să ne prezinte analiza cu privire la această petiție. Doamna Taragona. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Taragona Ferosa. Lucrez la Comisia Europeană, DG Justice drepturile copilului. Would like to thank the PETI committee for... Mulțumim Comisiei PETI pentru faptul că urmărește ce s-a întâmplat după vizita din Marea Britanie în legătură cu adoptarea fără consimțământ. După cum s-a spus deja, Comisia, Uniunea Europeană nu are <clears throat> competențe în dreptul uh, familiei material, nici în ce privește autoritățile de protecție a copilului, care sunt de responsabilitatea unică a statelor membre. Adopția reglementată de legea națională și de către unele convenții internaționale. În baza tratatelor pe care se fundamentează UE, Comisia nu poate interveni în politica statelor membre, poate să facă asta dacă e o problemă legată de dreptul Uniunii Europene pentru adopție. Interesul superior al copilului trebuie să fie aspectul cel mai important în baza articolului 21 din Convenția ONU privind drepturile copilului, la care sunt parte toate statele membre ale Uniunii standardele internaționale nu împiedică recursul la adopție. Adopția fără consimțământul părinților e una dintre opțiunile pentru copii care nu sunt îngrijiți de copii și poate fi cea mai bună opțiune pentru unii copii. Evaluarea interesului superior trebuie făcută de la caz la caz, iar drepturile copilului care trebuie să fie audiat trebuie respectate. În caz de adopție fără consimțământul părinților biologici, statele membre, autoritățile de resort trebuie să asigure respectarea drepturilor fundamentale în conformitate cu legislația națională și obligațiile internaționale privind drepturile omului. Când există elemente transfrontaliere, dreptul european în forma actuală, regulamentul 2221 din 93, așa numitul Bruxelles 2A. Acum, în curs de revizuire, acoperă doar chestiuni de competență și recunoaștere și executare a sentințelor pronunțate într-un alt stat membru. Regulamentul respectiv prevede reguli legate de uh, ce se întâmplă cu articolul 56 în alt stat membru, dar exclude adopția de la domeniul material de aplicare reformarea regulamentului Bruxelles 2, recomandările Comisiei PETI de a simplifica și clarifica procedura de plasare sau plasament a copilului într-o familie de adopție sau cu rude într-un alt stat membru a fost avută în vedere. Cu toate acestea, competența de a adopta măsuri de protecție îi revine în primul rând statului membru unde are obici- domiciliu obișnuit copilul și se aplică legislația națională. În rest, toate statele membre, inclusiv Regatul Unit, sunt parte la Convenția de la Haga din 1996 privind protecția copilului. Formulele 7, 8 și 9 europene privind drepturile copilului s-au concentrat pe cooperare în ce privește sistemele de protecție a copilului, reamintind standarde UE și internaționale care ne călăuzesc. Documentul de la 9-lea forum a inclus 10 principii pentru sisteme integrate de protecție a copilului Principiile acoperă, printre altele, nevoia de consolidare a măsurilor de prevenție pentru a evita, în măsura posibilului, despărțirea copilului de părinți, ca și nevoia ca sistemele naționale de protecție a copilului să se coordoneze și să coopereze unele cu altele. În ultimii ani, Comisia în programă prin drepturile cetățenilor pentru a edifica capacitatea puterii judecătorești și altor practicieni, inclusiv profesioniști în protecția copilului. Când proiectăm prioritățile, acum standardele internaționale sunt avute în vedere împreună cu, cu principiile menționate pentru sisteme integrate de protecție a copilului. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, dintre colegi, în primul rând, doamna Miți are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E un subiect important cu o dimensiune emoțională. Misiunea noastră de stabilire a faptelor la Londra de acum câțiva ani a dovedit că sunt multe probleme care trebuie rezolvate, care trec dincolo de partea emoțională. Sunt multe lucruri importante am câteva întrebări pentru comisie, să vedem ce s-a întâmplat între timp. Mă întrebam dacă comisia dispune de date sau statistici relevante pentru a ne da o imagine de ansamblu mai bună cu la chestiuni legate nu doar de adopții fără consimțământ uh, și situații financiare, ci mai în general dreptul familiei care permite compararea între diverse state membre ale Uniunii Europene. Mă întrebam de asemenea <clears throat> dacă Comisia dispune de informații dacă tribunalele naționale privind copilul care implementează Convenția de la Viena într-o fază timpurie a procedurii și dacă ambasadele sau reprezentanțele consulare sunt informate la timp în legătură cu situațiile transfrontaliere care implică cetățenilor. Și în fine, dar mai puțin important, aș vrea să știu dacă Comisia a întreprins ceva măsuri, după cum a recomandat Comisia noastră, de a redacta niște Uh, orientări specifice cu privire la coordonarea și cooperarea în sistemele integrate de protecție a copilului, care trebuie avute în vedere în fiecare etapă a procedurii și de către toate serviciile implicate. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, I would like to ask... Mulțumesc! Aș vrea să îi loc pe... să intre pe colegii mei dacă doresc să intervină. Se pare că nu. Atunci puteți răspunde. Yes, thank you, um, Chair. Da, mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Miții. Din păcate, Uh, dat fiind că colegul care se ocupă de drept privat internațional nu a putut fi uh, alături de noi astăzi, voi transmite întrebările și vă vom răspunde în scris. În ceea ce privește ultima dumneavoastră întrebare legată de sistemele integrate de protecție a copilului, m-am referit la ce am uh, prezentat în introducere. Uh, thank you very much. Uh, Madam Mitzi, what's your... Mulțumesc, doamna Miți, ce ne recomandați să păstrăm această petiție deschisă și să așteptăm uh, răspunsul scris? Da, domnule președinte, aș vrea să rămână deschisă petiția ca să primim răspunsuri satisfăcătoare din partea comisiei. Acceptă toată lumea această variantă? Bine, mulțumesc. Al doilea punct de pe ordinea de zi din această dimineață are de-a face cu o vizită de informare efectuată în Spania. Este vorba de raportul legat de râurile Ebro și Tahom și utilizarea apei din aceste râuri. Întâmplător eu am fost uh, șeful delegației pentru această vizită care uh, s-a făcut în 2016. Pot să vă spun că am avut un dialog structurat uh, ulterior la o reuniune a Comisiei PETI. Cred că raportul pe care îl aveți pe masă este foarte bun. Guvernul spaniol a luat anumite măsuri ca urmare a vizitei noastre și ca urmare a publicării raportului nostru. Alaltă ieri, am uh, constatat că, de fapt, Comisia uh, inițiase proceduri împotriva Spaniei pentru că guvernul spaniol nu luase toate măsurile necesare în acest domeniu. Deci sunt în derulare proceduri. Prin urmare, um, este în desfășurare un dialog important între Comisia Europeană și Guvernul Spaniol. Grupul Verzilor din Parlament a cerut ca acest punct să fie pe ordinea de zi al Comisiei noastre de astăzi. Le voi da pe scurt uh, cuvântul, dar îi voi da mai întâi cuvântul domnului Elisa Varga Samein, care reprezintă Comisia Europeană. Ne puteți uh, prezenta situația? Sorry, sorry, uh, a small my mistake. Iertați-mă, am făcut o greșeală. Sunt uh, aici și petiționari din Spania. Uh, iertați-mă. Juan Ramon Crespo Aguriar și eh, Matilde Fronten. Aveți dumneavoastră cuvântul, 5 minute. În eh, primul lugar, nosotros nos... În primul rând, eh, noi nu știam ce ne-a spus președintele și anume că s-a publicat un raport, nu știam nimic despre acest lucru. Eu pot să vă spun ce, cum vedem noi lucrurile. Domnilor și domnilor eurodeputați, platforma Apărarea Ebrului este o mișcare socială transversală care nu dorește decât să protejeze râul Ebro și delta acestuia, pentru că este a treia zonă umedă mai, cea mai importantă de la Mediterană după uh, Um, ca Marga din um, Franța și uh, Delta Nilului. Este vorba de un spațiu de 220 um, de km de cu o valoare foarte mare, cu un loc strate- strategic pentru mișcările migratorii ale păsărilor între Africa și Europa. În plus, uh, această Delta adăpostește 325 de specii de păsări din totalul de 600 de specii de păsări existente în Europa pentru că este atât de importantă pentru biodiversitate, um, are toate um, uh, tipurile de protecție uh, internațională existente. Este zona Ramsar, CEPA, LIC și uh, în, în relație cu, relația cu Natura 2000 și în 2013 și o rezervă a biosferei. În această deltă um, se desfășoară o activitate economică importantă legată de cultura de orez. De asemenea, acvacultura și uh, pescuitul sunt importante de ceva uh, timp. Este, uh, se desfășoară și comerț durabil, turism durabil acolo, turism ecologic. Delta are o valoare ecologică importantă, însă este foarte fragilă și orice fel de agresiune poate avea um, impact foarte negativ și poate duce la dispariția acesteia. Despre vreo 40 de ani, după ce s-au făcut niște baraje de acumulare în bazinul acestui râu, um, um, foarte, uh, s-au redus foarte mult uh, debitele apelor care ajung la apă, ceea ce înseamnă că uh, apa este mult mai contaminată. Uh, lipsa de uh, sedimente, care a, au scăzut cu 90% după construirea acestor baraje și uh, scăderea debitului, au uh, dus la micșorarea anuală a deltei. Noi cerem în continuare același lucru, pentru că considerăm că de fiecare dată când guvernul spaniol face un nou plan hidrologic, continuă fără să pună pe masă măsuri concrete bazate pe criterii științifice demonstrate pentru a păstra această zonă europeană cu o valoare ambientală foarte mare, unde trăiesc câteva mii de oameni. Considerăm de asemenea că guvernul spaniol nu ține cont de recomandările din raportul pregătit de comitet în 2016. Uh, Credem că planul hidrologic din ianuarie 2016, aprobat de guvernul spaniol atunci, nu respectă legea europeană uh, în ceea ce privește cel puțin directiva privind apa, directiva habitate și directiva păsări. În esență, ultimul plan uh, hidrologic aprobat este copiat după cel anterior și în anumite puncte chiar înrăutățește problemele pe care vi le-am descris pentru că propune în continuare 450.000 de sectare de irigații și încă vreo 59 de uh, baraje de acumulare în bazinul Ebrului, care este un, unul din bazinele cu cele mai mari uh, um, cu cel, cu cel mai mare număr de baraje din uh, întreaga Europa, are vreo 200. Se va înrăutăți problema reținerii uh, de sedimente, de asemenea se va reduce aportul de fitoplancton pe litoralul marin. Atât pescuitul cât și acvicultura sunt o surse de bogăție um, naturală. Problemele se pot agrava. Multe studii demonstrează relația clară între capturile de pești și molusche în uh, râul Ebro, care ajunge um, în, pentru că s-a redus uh, debitul râului, um, scad și capturile. speciile vegetale autohtone riscă să devină uh, periclitate pentru că nu uh, tolerează bine apa sărată care a ajuns în pânza fre freatică. Apa sărată din mare ajunge la distanță de 40 de kilometri um, departe de marul, malul mării. Trebuie stabilit un regim de debit care să garanteze păstrarea acestui spațiu european strategic pentru animale și persoane. E adevărat că s-au făcut multe studii privind delta Ebro, rului uh, Ebro. Este nevoie de mult mai multe studii pentru a vedea ce măsuri sunt necesare pentru a opri și poate chiar a restaura, um, a opri deteriorarea acestuia și pentru chiar a o restaura faptul că se crește uh, volumul irigațiilor înrăutățește lucrurile. Așa cum se vede în uh, punctul 2 uh, din um, raportul um, Comisiei PETI din 2016 și punctul 5, se spune că autoritățile spaniole trebuie să lucreze împreună cu ONG-urile și societatea civilă pentru a studia pregătirea de planuri hidrologice. Statul spaniol nu a schimbat nimic în acest domeniu. Guvernul continuă cu obiectivele și propunerile totdeauna, ignorând în mare parte opinia uh, celor afectați și participarea publică pe care o recomandă directivele europene. De asemenea, la punctele 4 și 9 din uh, raportul uh, ale raportului PETA, să se supravegheze Spania îndeaproape în ceea ce privește planificarea hidra, hidroulică. Să se facă studii independente legate de necesitățile râului Ebro și uh, ale deltei acesteia, ținându-se cont de toate părțile interesate. Vreau să insistăm ace- asupra acestor două chestiuni. A sosit momentul să intervină Comisia Europeană uh, în problemele legate de râul Ebro, care uh, are o situație din ce în ce mai rea, în timp ce guvernul spaniol uh, vine cu planuri de bazin care nu oferă nimic uh, nou. Punctul 10 din recomandări spun că trebuie modernizată planificarea hidraulică în Spania. Așa trebuie să facem. Doamnelor și domnilor europarlamentari, vă mulțumesc încă o dată că ne-ați permis să intervenim încă o dată aici, noi cei de la platforma pentru apărarea Ebrului. Vă cerem să țineți în continuare cont de noi, uh, să nu închideți petiția noastră. Trebuie să faceți tot posibilul pentru a determina guvernul spaniol să respecte directivele europene, care până la urmă au fost aprobate chiar de guvern, și de guvernul spaniol. Uh, nu credem că e nimic grozav petiția noastră, nu este nimic uh, ieșit din comun. Nu cerem decât respectarea normelor și directivelor care emană de la aceste instituții. Cetățenii din uh, zona Ebro sunt uh, pregătiți să discute oricând cu oricine pentru a pune, uh, pentru a elabora orice plan menit să conserve această zonă de biodiversitate. Mulțumesc! Uh, your colleague... Dorește să intervină colega dumneavoastră? Da. <laughs> Sorry, please. <laughs> Thank you. Eh, buenos días. Bună dimineața, da, doresc să intervin. 8-10 eh, februarie 2016, Comisia de Petiții a făcut eh, o vizită în Spania pentru a evalua presupusele eh, nereguli din partea guvernului spaniol, nerespectarea directivei cadru privind apa în bazinele hidrografice Ebro și Tahoe vorba de petiția 834 în 2012 asupra uh, situației râului Taho. am evaluat uh, nerespectarea angajamentelor uh, luate de autoritățile naționale. Al doilea ciclu de apă acordat uh, de autoritățile spaniole, care ține de noul plan 2015-2020, 21, aprobată în ianuarie 2016, era de fapt o copie la Indigo a primului uh, plan. Nu se ținea cont de recomandările Comisiei Europene pentru îmbunătățirea planului inițial, metode de justificare, um, de ce nu se mai îndeplinesc obiectivele de mediu, uh, um, luarea în calcul a debitelor ecologice, recuperarea costurilor și așa mai departe. Uh, ne vom referi la două nereguli pe care le considerăm mai mari, uh, debitul ecologic și recuperarea costurilor. În primul rând, în ceea ce privește uh, um, uh, caudalul ecologic, după cum am spus, al doilea plan este copia la indigo a primului, nu s-a uh, făcut niciun fel de revizuire pentru adaptarea la recomandările um, formulate după vizită. Caudalul ecologic, debitul ecologic trebuie să fie suficient pentru uh, a permite um, uh, rămânerea în continuare acolo a speciilor naturale. Uh, debitul ecologic nu se referă doar la cantitatea de apă, ci și la compoziția chimică adecvată și la uh, necesitatea existenței variațiilor de debit în anumite zone. S-au făcut studii independente și exhaustive pentru a se afla care sunt nevoile zonelor protejate în ceea ce privește calitatea apei și debitele ecologice, cu participarea reprezentanților autorităților regionale, petiționarilor și asociațiilor societății civile, au uh, recomandat Uh, să se facă această misiune și uh, ordonează articolul uh, și respectarea capitolului 14 din directiva cadru. O apă de calitate proastă care rămâne la același nivel timp de 12 luni pe an și care afectează negativ habitatele și speciile din zonă este, reprezintă realitatea zonei și acest lucru încalcă directiva privind habitatele și păsările um, sălbatice în uh, rețeaua Natura 2000. În ceea ce privește recuperarea costurilor, în articolul 9 al directivei cadru se spune că statele membre trebuie să țină cont de principiul recuperării costurilor serviciilor legate de apă, printre care și costurile de mediu legate de resurse. Um, în Tahoe, râul Tahoe și-a văzut uh, cursul mediu deteriorat foarte mult. Uh, mai multe guverne naționale și regionale uh, și-au bozat planurile pe un model de dezvoltare insustenabil, așa cum am văzut în ultimii 40 de ani. Aceste guverne au stabilit și promovat un model economic care se bazează pe apă puțină și bazat pe un model economic bazat pe irigațiile intensive, dezvoltarea orașelor și uh, activități turistice care au consum de apă foarte ridicat se delapidează uh, foarte mulți centimetri cub de apă anual uh, și acest lucru afectează negativ debitul râului Tahoe. Doar făcând desalinizarea uh, se poate remedia situația. Costurile de desalinizare sunt mult mai mari decât cele ale transferului de apă, deși uh, uh, acestea sunt subvenționate semnificativ. Autoritățile spaniole nu respectă principiul recuperării costurilor. Acum, costul apei uh, transferate este cu 40% mai mic în costuri reale decât la începutul procesului de transfer și cu 50% mai mic decât prețul plătit pentru aceeași apă pe piață între bazinele, în, în bazinele râurilor între 2015 uh, și 2018 când a fost secetă. Trebuie recuperat costul integral, însă interesele mercantiliste legate de comerțul cu apă um, a dus la sacrificarea calității și cantității apei din Tahoe și anihilarea acestea din punct de vedere de mediu. Nu se controlează niciun fel respectarea directivelor de mediu. Din anii 80 până în ziua de azi, deja s-a redus cu 48% recursele hidrice uh, disponibile uh, pe râul Tahoe. Estimările nu sunt corecte și uh, previziunile arată că recursurile, resursele hidrice din uh, bazinul râului Taho vor scădea încă și mai mult. Există consecințe nu doar de mediu, ci și socioeconomice, culturale și peisagistice în satele care uh, sunt în jurul, în jurul barajelor. În Toledo și Talavera, care sunt cele, primele două orașe declarate patrimoniu de umanitate din UNESCO, uh, și uh, care au râul Tahoe ca parte din acest patrimoniu al umanității. Suntem afectați și de alți factori, precum schimbările climatice și pot să vă spun că transferul de apă nu poate continua ca până acum și așa cum uh, se prevede în planul 2015-2021. Autoritățile spaniole nu, au, nu respectă recomandările și de aceea vă cerem să păstrați deschis această petiție. Am înțeles că uh, Comisia Europeană a deschis proceduri de încălcare împotriva guvernului spaniol. De aceea cred că e bine ca această comisie să evalueze cât de bine și îndeplinește obligațiile guvernului Span- guvernul spaniol și dacă este necesară epurarea apelor, mai ales uh, în anumite zone de deversare, uh, pentru că este contaminat râul Tahoe. Mulțumesc. Vreau să vă informez că există ceva legat de bazinul râului Ebro. E un document care ar putea fi util pentru noi. Acum aș invita pe doamna Emelin să facă prezentarea. Aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. Bună ziua tuturor și mulțumesc petiționarilor pentru oferați, uh, informațiile oferite. Vreau să vă spun pentru început că am luat notă de recomandările și concluziile din raportul dumneavoastră de după vizita în zona Tahoe și Ebro. Am um, ținut cont de recomandările dumneavoastră atunci când am evaluat situația și când am evaluat uh, planurile actuale ale uh, bazinelor râurilor făcute de guvernul spaniol. În lucrările de urmărire a implementării directivelor la care s-au oferit petiționarii, am uh, ținut cont de recomandările dumneavoastră. Comisia va publica în curând rapoartele privind planurile europene privind bazinele râurilor avem un raport specific pentru Spania în care abordăm uh, probleme sistemice și facem și recomandări specifice legate de bazinele Ebro și Tahoe, care credem că prezintă interes pentru dumneavoastră. De asemenea, doresc să vă amintesc că rolul Comisiei um, că Comisia are competențe limitate în ceea ce privește valoarea acestor planuri, planuri noi evaluăm conținutul acestora și uh, stabilim dacă se respectă sau nu directivele um, precum directiva cadru privind apa. Deci suntem uh, în curs de publicare de rapoarte, acolo facem uh, observații și recomandări specifice, însă pot să vă spun în avans că multe dintre recomandările referitoare la primul ciclu rămân în picioare și în plus sunt uh, sprijinite de concluziile raportului uh, Comisiei dumneavoastră. Pe baza evaluării efectuate și pe baza concluziilor pe care le vom oferi în rapoartele noastre, Comisia va decide ce măsuri trebuie luate pentru uh, urmărirea deficiențelor menționate. Vom cere respectarea obiectivelor de mediu. Cu toate acestea, vreau să vă amintesc că există mai multe cazuri, uh, cauze deschise la tribunalele naționale care sunt direct uh, legate de multe aspecte reflectate în uh, petiții. În acest sens, doresc să vă spun că în aceste cazuri, deoarece tribunalele naționale sunt uh, instanțele comune care trebuie să garanteze respectarea drepturilor europene și asigurarea uh, bunei aplicări a acestuia, practica comisiei este uh, să se abțină de la intervenție. Deci, deocamdată, așteptăm să se soluționeze aceste cauze în instanțele naționale. Vreau să clarific că uh, procedura de încălcare la care v-ați referit se referea la Doniana. Și ieri uh, s-a discutat uh, despre acest subiect la Comisia PETI. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum, doamna Valero, dintre distinșii noștri colegi. Mulțumesc uh, și eu am fost printre cei care au mers în această misiune în bazinele râurilor Ebro și Taho. Despre taho, uh, pot să vă spun că este dintre cele mai uh, triste uh, imagini pe care le-am văzut, pentru că râul aproape că nu mai există în multe zone, precum Talavera de la Reina, ceea ce părea un râu cu un debit uriaș avea de fapt doar o adâncime de 15 centimetri. Cred că, de fapt, faptul este consumat în ceea ce privește râul Tahoe. Este deja distrus acest râu. Cum o să-l recuperăm? <clears throat> Cum să-l putem recupera? În ceea ce privește Ebro, poate că îl paște aceeași soartă. Poate ar trebui să, <laughs> chiar cred că ar trebui să prevenim să se întâmple așa ceva, să aibă aceeași soartă ca râul Tahoe. Eu am făcut și anul trecut uh, o vizită uh, de urmă, de constatare la râul Tahoe pentru a vedea cum a evoluat situația. Cred că recomandările pe care le-am făcut de la Comisia PETI trebuie luate în, în serios. E bine dacă Comisia este la curent și uh, dacă dorește să monitorizeze uh, situația și să acționeze, într-adevăr, dacă sunt acolo uh, nerespectări, dar conform petiționarilor până acum nu se pare să se facă uh, prea multe. Uh, păcat că nu avem deja acest raport pentru a vedea care este opinia Comisiei. În ceea ce privește fluxurile, debiturile, debitele ecologice, acest lucru cred că reprezintă un element esențial pentru ca râul Taho să supraviețuiască. Același lucru este valabil și pentru râul Ebro. Poate că n-ar trebui să așteptați să se rezolve în uh, instanțele spaniole problema. Poate durează prea mult și dacă se prelungește la nesfârșit acest lucru, după aceea nu se mai poate interveni. Uh, Poate că ar trebui să acționeze înainte comisia dacă există un risc real ca lucrurile să se înrăutățească semnificativ. Cred că în recomandările noastre noi am propus să se înființeze o comisie independentă pentru evaluarea situației Am aici documentele, am să le caut. Um, sì, una, un, ara passo all'inglese. Recommends conducting an... Recomand să se facă un studiu aprofundat independent cu privire la zonele protejate în ce privește calitatea apei și fluxurile ecologice în conformitate cu uh, obiective ecologice din directiva cadru API și vrem ca acest stadiu să dea date pentru revizuirea viitorului ciclu a gestionării bazinelor, râurilor, nu mai știu precis cum îi spunea programului, și fluxul ecologic necesar pentru delta și zona de centru a, a fluviului Tahoe. Am dorit că acesta să fie un fundal pentru Uniunea Europeană. Nu știu dacă s-a făcut sau nu dar cred că nu s-a făcut nimic. Cred că instituțiile și asociațiile civile trebuie să urmărească cu atenție evoluțiile. Mi-aduc aminte perfect că am cerut ca Spania să schimbe abordarea, să aibă o abordare mai modernă a râurilor și păstrarea apei în, a păstrării apei în toată țara. Nu știu ce discuții ați avut, ați purtat cu Spania, nu știu dacă ați văzut vreo formă de intenție de a îmbunătăți lucrurile. Thank you very much. Mulțumesc. Acum, Rosa. Sí, gracias, presidente. Mulțumesc. Da, președintele se refera la o procedură de încălcare și la o um, um, intervenție la Curtea Europeană de Justiție referitor la acviferul din uh, la Doniana, nu cu legat de Ebro și Tahoe. Și am mers în această misiune. Uh, ne-am reunit cu petiționarii și cu platformele pentru Ebro și pentru Taho și după aceea și cu guvernul și cu uh, uh, toată confederațiile, Confederația Hidrografică pentru Ebro și pentru Taho. Ni s-a explicat că ambele cicluri cu planurile de bazine trebuiau efectuate pentru a cunoaște necesitățile uh, Uh, de apă, primul ciclu era 2009-2015, al doilea era 2015-2021, pentru că în 2009 nu s-a făcut niciun plan. Um, uh, au trebuit făcute cam în același timp primul ciclu și al doilea. De aceea aceste planuri de uh, referitor la bazinele um, Ebro, Tahoe, Guayana și Guadalquivir au primit sprijinul Comisiei Naționale a Apelor. Acolo să regăsesc toate autoritățile, auto toate comunitățile autonome, toți utilizatorii și toate entitățile de mediu. Deci cam 80% um, din Comisia Națională a Apei a aprobat uh, aceste planuri. Consiliul de Ministri a aprobat acest plan. Deci a fost o participare uh, foarte mare din partea utilizatorilor din comunitățile autonome, entitățile de mediu și actorii de, uh, economici și uh, 80% dintre aceștia au sprijinit planul. Atunci ne-au spus că s-au uh, făcut 120 de reuniuni cu peste 1600 de, de reprezentanți, uh, um, au participat la elaborarea acestor planuri, 1205 organizații au participat, s-au făcut multe comentarii în scris. Uh, și oral și că după elaborarea acestor planuri, acestea s-au bucurat de sprijinul la 80% din uh, toți participanții. Comisia uh, dăduse niște indicații de acțiune, niște action points pentru a îmbunătăți um, textul în ciclul al doilea. Cred că așa face Comisia cu toate statele membre este interesant să existe sinergii între ce spunem noi aici, ce face Comisia și răspunsul guvernului spaniol. Eu cred că mergem în direcția cea bună, cred că guvernul spaniol în ceea ce ține de guvern, pentru că 13 dintre confederații țin de comunitățile autonome și 12 țin de competența statală, eu cred că între la 12 se merge în direcția cea bună am încredere în comisie și în echipele de supraveghere. Uh, va face totul pentru asigurarea respectării directivelor de mediu. Guvernul uh, va monitoriza um, uh, dacă comunitățile autonome își îndeplinesc obligațiile și dacă nu, guvernul a spus că va lua măsuri. Eu cred că uh, mergem în direcția cea bună și că dosarul este pe mâini bune. Eu aș păstra deschis această comisie pentru a vedea uh, ce se întâmplă, dar am încredere în autorități și nu mă refer la niciun guvern, pentru că azi e un guvern, mâine este altul și în fiecare comunitate autonomă este un alt guvern, dar cred că după uh, toate eforturile depuse suntem pe calea cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că am sosit uh, târziu pentru și am pierdut uh, o parte din prezentarea comisiei. Vreau să vă mulțumesc pentru toate informațiile furnizate. Eu vin uh, mai mult pentru a vorbi despre Ebro, pentru că ține de regiunea din care provin eu și este o zonă pe care o cunosc mai bine. Vă mulțumesc pentru informații și pentru că monitorizați subiectul. Pe măsură ce primim informații, le împărtășim și comisia ne le dă nouă și noi comisiei. Acest bazin al Ebro, al râului Ebro este uh, cea mai extinsă și uh, este Uh, importantă pentru că râul Ebro prezintă multe probleme complexe. Vreau să vă amintesc că de fiecare dată aceste râuri din sudul Europei, care sunt râuri cu anumite specificități, uh, care sunt râuri de vară și de iarnă, cu uh, creșterea debitului sau secete um, în extreme, Cred că ar trebui să avem un plan de revenire în caz de schimbări climatice. Dacă iarna sunt inundații foarte mari, uh, n-au ajuns la sate anul acesta, dar s-au pierdut multe recolte pentru că s-au uh, inundat câmpuri uh, și pentru că se schimba temperatura foarte des. Sunt mai multe solicitări legate de uh, curățarea albiilor. Sunt multe aspecte complicate, complexe. Noi sprijinim uh, uh, ierarhia uh, stabilită de comisie în ceea ce privește procedurile menite să garanteze apa de masă, Avem uh, cu afluenții din zona Aragonului, cu afluenții Ebroului, um, uh, apare pe masă mereu problema necesității tratării solului contaminat. E o chestiune care datează din anii 90, când am venit eu la Bruxelles. Din anii 90 și până în ziua de azi nu am reușit să facem față acestei probleme, nu avem o directivă privind solul contaminat, pentru că tot ce ține de asigurarea calității apei, de capacitatea de revenire și de procesare a apei existente în bazin, toate acestea sunt legate de calitatea solului. În Aragon, în Savian, am tratat această problemă și contaminarea solului a dus și la contaminarea râului. Presupun că reprezentanta comisiei care este aici se ocupă mai mult de apă, dar aș vrea să știu dacă pe calendarul comisiei este uh, pregăt în pregătire sau se dorește propunerea unei directive privind solul contaminat. Mulțumesc! Mulțumesc! Văd că situația acum e foarte clară. Recomandăm să menținem petiția deschisă. Intervenții fără microfon. Sau adresăm niște întrebări Comisiei Europene, dar cred că ar fi mai serios să cerem răspunsurile în scris. Aș vrea să vă recomand să trimiteți două scrisori, una pentru autoritățile spaniole și una pentru Comisia Europeană în baza întrebărilor dumneavoastră și să primim răspunsuri oficiale scrise și continuăm dialogul. E bine așa? Vă mulțumesc. Acum două minute pentru autorii petiție. Doamna Matilde Fonten, aveți două minute. Cum doriți. Oh, eh, perdon, eh, intervindere, eu, soy Susana. Bueno... Voi eh, lua eu cuvântul, sunt Susana. În primul rând, eh, mulțumesc pentru că păstrați deschisă uh, petiția noastră problema planurilor hidraulice, hidrologice um, și gestiunea apei uh, reprezintă o problemă constantă. Cred că ani de zile vom uh, veni aici uh, pentru această petiție, noi sau cei care vor prelua ștafeta. Ne simțim de, nu ne simțim deloc protejați noi cetățenii când se fac astfel de planuri. Doamna de la comisie ne, ne spune că planul de bazin uh, a fost atacat în uh, instanțele naționale și că până nu se soluționează acolo cazul, nu poate interveni comisia. Noi uh, am depus o plângere, o reclamație exact când am denunțat această problemă la tribunale și după trei ani instanțele naționale nu au dat o soluție cauzei noastre ne simțim total neprotejați, nu știm dacă uh, în această primăvară sau în toamnă vom avea vreo sentință. În ultimii doi ani deja uh, atacăm planificarea ciclului 2, deci reclamația noastră în fața comisiei nu va putea fi apărată din cauza lipsei de timp, iar răspunsul comisiei va fi, deja s-au făcut recomandări statului spaniol și acestea vor fi uh, incorporate în planul următor. Însă, din experiență, știm că, în practică, confederația care creează planuri nu ține cont de recomandările comisiei, așa cum s-a întâmplat cu planul anterior. Ne simțim complet neprotejați, ca și cum am fi uh, un, uh, niște hamsteri uh, în rotița noastră care mergem în gol. Nu simțim că avem capacitatea de a progresa și de a determina includerea recomandărilor noastre. îi putem face să țină cont de noi, pentru că la planificare mentalitățile sunt aceleași, apa este considerată o resursă economică de exploatat și nu se ține cont că în spatele acestei ape folosite trebuie, sunt uh, și interese ale naturii care și ele contează. Um, într-o anumită zonă a deltei Ebroului am uh, sărbătorit zon, uh, ziua zonelor umede. Anul viitor, în aceeași zi, punctul în care noi uh, am sărbătorit va dispărea, pentru că acum, în anumite zone, uh, Ebroul s-a retras de la 4 la 17 metri. Imaginați-vă unde pui, că te duci la plajă în uh, delta Ebroului și constați că pur și simplu nu mai ai unde să-ți întinzi prosopul. Ne simțim neprotejați. Bun. Acum, senior Horea, două minute. În lugar de agradecer la Comisión de că... Mulțumesc. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru că păstrați deschis această petiție deschisă. Așa cum a spus uh, colega, uh, Ribrul Taho este complet distrus, însă Ebrul poate fi recuperat atâta timp cât nu mai punem pe prim plan interesele comerciale aceste interese mercantiliste nu sunt sustenabile. Uh, ucidem găina cu ouăle de aur. De când s-a început transferul de apă, lucrurile uh, sunt din ce în ce mai rele, iar schimbările climatice vor face ca acest model de dezvoltare care se creează în Est uh, să nu mai uh, fie poată fi menținut. Trebuie să adoptăm măsuri adecvate să, deschide, să rămânem petiția deschisă și Comisia Europeană să facă un raport pentru a vedea că toate autoritățile spaniole nu au, au încălcat recomandările. Ați văzut dumneavoastră cu ochii dumneavoastră în ce situație, despre ce situație vorbim. Nu e vorba de declarații goale, nu vrem să vă convingem decât de ceea ce ați văzut cu ochii dumneavoastră. Trebuie să se aplice legea europeană, nu cerem nimic nou. Spunem doar că directiva cadru privind apa trebuie să fie îndeplinită, respectată pentru ca apa din râul Tahoe, care este o arteră uh, fundamentală pentru mediu în centrul Spaniei, să nu dispară. Nu numai că se încalcă directiva apei, dar și altele menite să protejeze uh, râul Ebro și suntem uh, între Ciocan și Nicovală. Cu fiecare transfer de apă se uh, intentează un proces în contencios administrativ. Uh, însă degeaba vedem cum uh, agonizează râul Taho. Deci vă rugăm să păstrați competiția deschisă și rugăm Comisia Europeană să fie mai eficientă și dacă nu ați deschis un proces de încălcare împotriva guvernului spaniol, să vă gândiți să o faceți pentru a-l obliga să respecte directiva cadrul privind apa. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc. S-a luat decizia și închidem acum uh, discuția legată de acest subiect, de aceste petiții. Urmează urmărirea situației după o vizită în Slovacia pentru a vedea situația la fața locului. Intervenții fără microfon. Da, desigur, vă rog. Credeam că, în general, ar fi mai bine să ne răspundeți în scris, dar dacă doriți să reacționați verbal, desigur că puteți să o faceți. Președinte, să muy breve. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Vom aștepta observațiile și întrebările mai concrete în scris. Vreau însă să subliniez că pregătim un uh, pachet de rapoarte legat de valoarea planurilor uh, și uh, respectarea directivelor europene. Aceste lucruri vor fi publicate în câteva zile. Mai concret, vreau să le spun petiționarilor că abordăm în raport mai multe teme specifice, printre care aplicarea debitelor ecologice, extinderile și recuperarea costurilor. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Deci continuăm cu vizita de stabilire a faptelor din Slovacia și avem aici pe cineva care dorește să vorbească și despre România și Bulgaria, nu numai despre Slovacia. Șeful delegației în Slovacia a fost uh, Cecilia Wikström. Am auzit solicitarea, ne-a recomandat să trimitem trei scrisori guvernelor din uh, Slovacia, Bulgaria și România și să le cerem informații noi în legătură cu situația actuală. Acum aș invita reprezentantul Digi Regio, doamna Bianca Valcovicea sau Andreas Slomboș, să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a urmărit sau a dat curs recomandărilor primite prin acest raport. Am luat notă de aceste recomandări am avut contacte și cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale pentru a vedea cât de bine ne putem ocupa de diversele probleme. da? Comisia Europeană monitorizează de aproape situația din statele membre, inclusiv în Slovacia, dar și din România și Bulgaria. Avem uh, documente în rapoartele de țară și poate știți că următorul raport de țară se va publica peste o săptămână, inclusiv o listă de investiții, priorități de investiție SI pentru perioada următoare, JATES, în sprijinirea acestui proces de raționalizare. Deci urmărim îndeaproape propunerile și urmărim îndeaproape nevoile în această privință. În al doilea rând, facem investiții masive în actuala perioadă de programare s-au făcut investiții de la Fondul uh, Social European și FEDER. Fondul Social European se concentrează mai mult pe uh, instruire și supraveghere, în timp ce FEDER se concentrează pe infrastructură explicit pentru procedura respectivă avem condiționalități exante pentru implementarea fondului legată de capacitatea administrativă pentru aplicarea Convenției ONU în ce privește drepturile persoanelor cu de- dizabilități. Am luat notă pe deplin de această recomandare din raport când am examinat măsurile aplicate de state membre în conformitate cu programarea. În Slovacia pot să vă spun că până în prezent avem șase runde de astfel de licitații de investiții. 67,4 milioane în total sunt uh, invitații la licitație în, în continuare pentru investiții în infrastructură în această privință. Avem și o definiție clară a ce alte forme de sprijin vrem să urmărim. Restricții privind capacitatea maximă la 12 persoane într-o singură clădină, dar asta e în contradicție cu legea slovacă de resort unde se vorbește 40 de persoane și în conformitate avem unele dificultăți de implementare a acestor măsuri pentru că beneficiarii sunt tot mai reticent să dea curs unor definiții atât de restrictive uh, ale intervenției noastre. Asta e tot ce pot să vă spun eu deocamdată în legătură cu intervenția noastră în acest caz, uh, dar vă mulțumesc pentru acest raport foarte util. Mulțumesc! Mulțumesc! Altcineva dintre colegi dorește să intervină? Nu? Sunt de acord. Eu sunt cetățean slovac a fost o evoluție pozitivă clară, dar mai sunt și unele complicații. Aș vrea să repet solicitarea doamnei Vixam de a trimite trei scrisori Bulgariei, României și Slovaciei, guvernelor respective, pentru a solicita informații suplimentare și să ține. Nu. Deci doar trei scrisori. Petiția se pare că e deja închisă. Mulțumesc. Urmează vizita de la Sividen pentru stabilirea faptelor în baza unei solicitări PPE și ALDE. De vorba, e vorba de o vizită în Suedia, de fapt. Eu am fost șeful delegației. Erau niște probleme grave în Suedia în legătură cu codul numeric personal al uh, cetățenilor europeni. E o evoluție politică, dar avem aici poziția doamnei Wikström, care nu e prezentă. Aș vrea acum să-i invit pe autorii petiției Antoni Valche, dacă e aici, să ia cuvântul. Stimate domn, aveți cuvântul 5 minute. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc că ne-ați invitat la audierea de astăzi pentru a discuta această problemă de durată cu codul numeric personal. Sunt Anthony Valk, jurist uh, de la o clinică și sunt aici cu Fabrizio Vitoria, care a fost uh, de asemenea consilier juridic la Göteborg și în alte localități. După cum știți, aceasta a fost o problemă care durează sau a durat aproape 10 ani. Prima petiție pe care a primit-o din 2010 la Comisia dumneavoastră. Problema constă din faptul că autoritățile se refuză să emită uh, număr de identificare fiscală pentru cetățenii europeni care au reședință oficială legală în Suedia. Și vedem mulți cetățeni care, din cauza că studiază sau au diverse contracte, sau pur și simplu le place viața din Suedia. Din păcate nu se pot înregistra acolo la autoritățile fiscale suedeze. De ce e o problemă? Pentru că oricine trăiește în Suedia are nevoie de un astfel de număr personal pentru a avea acces la servicii publice și private. Lucru confirmat de Commerce Collegium, Consiliul Național al Comerțului din Suedia. Multe, dacă nu toate, serviciile și facilitățile din Suedia de acum se leagă de un astfel de număr personal. Deci dacă vrei să ai acces la servicii publice sau private, ai nevoie de un astfel de cod, de număr personal. Multe servicii au devenit online și digitalizarea problemei a agravat-o pentru cei care nu au un astfel de număr. Problema este că fără un astfel de număr de identificare personal nu poți avea acces la serviciile respective. <clears throat> Deci nu poți deschide cont bancar, nu poți obține să zicem, scrisorile recomandate, coletele la poștă, nu te poți înscrie la cursuri gratuite de suedeză, la asistență medicală în spitale, etc., etc. E o listă nesfârșită de servicii pentru care e nevoie de un astfel de număr personal, fără de care nu poți avea acces la serviciile respective problema decurge din regulile cu privire la înregistrare în Registrul Populației. În conformitate cu Registrul Populației, secțiunea 3 din legea respectivă, doar oamenii care pot să demonstreze intenția de a rămâne în Suedia timp de mai mult de un an se pot înregistra în Registrul Populației. O persoană se consideră ca fiind rezident în Suedia, când petrece în mod obișnuit timpul liber acolo cel puțin un an. Care e conceptul de timp liber? Se consideră că își petrece timpul liber în Suedia odihna zilnică sau săptămânală, măcar să și-o petreacă în Suedia. Deci legea ar părea să fie menită să-i acopere pe cei care domiciliază peste un an acolo. Dar problema e aplicarea practică de către Scattervet, autoritățile fiscale suedeze, care impun condiții foarte restrictive pentru cetățenii europeni pentru a demonstra că sunt rezidenți în Suedia timp de peste un an. Problema desigur, este că cetățenii europeni, dacă lucrează cu contracte de scurtă durată, chiar dacă lucrează mai mult de un an, nu primesc un răspuns favorabil. Mi-a expirat timpul, deci o să mă refer la unele dintre compromisurile uh, propuse de guvernul suedez. Guvernul pare să sugereze se extindă utilizarea numărului de coordonare. Nu ni se pare o soluție. Nu da acces la acelea servicii. Deocamdată, indivizii nu pot cere număr de coordonare și acorda numai celor care demonstrează reședință de șase luni. Deci creăm o situație care va crea alte probleme ulterior. Mulți și alte probleme practice. Multe dintre serviciile private nu recunosc numărul de coordonare. De ce? Pentru că numărul personal se bazează pe data nașterii persoanei. Numărul de coordonare utilizează aceeași abordare, dar adaugă 60 la data nașterii. Deci un sistem de computere nu poate recunoaște acest număr de coordonare. Deci propunerea guvernului de extinde utilizarea numărului de coordonare nu va face decât să creeze costuri suplimentare pentru firme. Cine le acoperă? Firmele nu o să um, accepte să-și revizuiască sistemele de computer numai pentru că guvernul le spune că uh, o să emită astfel de numere de coordonare. Din păcate, asta nu e o soluție. Noi cerem Comisiei pentru Petiții să întreprindă mai multe acțiuni. În primul rând, guvernul suedez se referă la diverse rapoarte. A, nici nu le-am primit. Răspunsul guvernului spune că regulile scăteri-veche au fost revizuite, dar nu ne arată exact care sunt schimbările substanțiale. Noi am trecut în revistă aceste revizuiri, dar nu găsim nicio schimbare pe fond. Deci, din păcate, toate acțiunile la care se referă guvernul suedez până acum, de fapt, n-au rezolvat problema. Prin urmare, cerem Comisiei să mențină petiția deschisă și să se țină o altă audiere ulterior pentru a se face un inventar al evoluțiilor odată ce guvernul suedez prezintă rapoartele la care s-a referit. Scuze că am depășit timpul, dar pentru noi o problemă foarte importantă și sper că și comisia dumneavoastră o va menține deschisă cât timp e necesar pentru a rezolva problema. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Monica Moshammer de la DG Justice are cuvântul. Thank you very much, Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Comisia împărtășește preocupările exprimate de domnul Valke, motiv pentru care Comisia ține legătura cu autoritățile suedeze deja de câțiva ani și săptămâna trecută directorul general s-a întâlnit cu autoritățile din Suedia pentru a vedea care este situația actuală. Un număr de identificare personală comportă mai multe aspecte um, faptul că um, cetățenii fără un astfel de număr nu pot avea o asigurare de sănătate cuprinzătoare. Se pare însă că problema a fost rezolvată prin liniile directoare emise anul trecut. Autoritățile suedeze au acceptat um, acoperirea pentru asigurarea de sănătate. Problema rămâne în uh, incapacitatea de a obține un număr de identificare personală uh, în uh, cazul sejurilor mai mici de un an. Comisia a solicitat autorităților din Suedia să caute soluții pentru a remedia dificultățile cu care se confruntă și uh, o posibilă alternativă este utilizarea numerelor de coordonare. Pe viitor, așa ne-au spus autoritățile din Suedia, intenționează să adopte legislația pentru ca acest număr de coordonare să devină mai util, astfel încât indivizii să poată solicita un astfel de număr de coordonare. Vor să-l facă chiar mai fiabil, astfel încât autoritățile suedeze să fie la curent de identitatea solicitantului iar acest număr să fie acceptat atât de autorități cât și de entitățile private. Autoritățile suedeze s-au angajat să transmită informații publicului larg, astfel încât entități private să accepte numărul de coordonare și aceste măsuri, deci persoane care dețin un astfel de număr de coordonare ar trebui să aibă posibilitatea să trăiască în Suedia la fel cu cineva care deține un număr de identificare. Încă situația nu uh, e cea dorită și de aceea Comisia monitorizează evoluțiile în această privință. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Am să intre pe colegi. Dacă dorește cineva să intervină? Doamna Avi, vă rog. Vreau doar să intervin și să spun că, în conformitate cu ceea ce a spus Comisia, petiția importantă pe care o discutăm uh, și care a făcut și obiectul unei vizite la fața locului ar trebui păstrată deschisă și sperăm că problemele rămase nerezolvate vor fi soluționate cât se poate de rapid în favoarea petenților. Mulțumesc foarte mult. Solicitarea dumneavoastră răspunde și cu cea a domnului Wikström, deci menținem uh, deschisă petiția și solicităm o actualizare din partea guvernului suedez. Și acum ultimele două minute pentru domnul Wacker sau Fabrizio Victoria. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciem eforturile făcute de Comisia pentru Petiții și de Comisie pentru uh, Uh, găsirea unei soluții la această problemă. Problema cheie e următoarea. Angajamentele mm, autoritățile suedeze vor fi transpuse în practică? Utilizarea numărului de coordonare, dacă va fi adoptat ca o soluție de compromis, va avea nevoie de legislație aferentă pentru a ne asigura că este obligatoriu astfel încât uh, cetățenii UE să poată accesa exact acele servicii ca și cetățenii suedezi. Accesul la servicii de sănătate la care s-a referit Comisia. Din păcate, primim în continuare plângeri din partea unor persoane cărora li s-a refuzat accesul la servicii de sănătate în lipsa deținerii unui număr de identificare. Deci se pare că în teren lucrurile nu s-au rezolvat. De aceea solicit și eu ca monitorizarea din partea Comisiei Europene să continue. Și vreau să dau cuvântul colegului Fabrizio Vitorio, care dorește de asemenea să puncteze câteva aspecte. Bună dimineața tuturor! Aș dori în ceea ce privește credem numărul de identificare sau cel de coordonare pentru o perioadă de ședere mai mare de un an reprezintă o încălcare a directivei europene. Pentru că aici se face o distinție între persoanele care au o ședere de sub un an și persoanele care au o ședere de peste un an în uh, directiva respectivă uh, nu se face această distinție. Și mm, nu putem face o astfel de distinție. Cei care se mută în Suedia lucrează acolo și acestea trebuie recunoscute ca și cetățenii suedezi, făcând o diferențiere prin alocarea unui număr, număr temporar, ar constitui o încălcare a principiului liberei circulații. Mulțumesc, decizia a fost deja luată și acum continuăm cu trei petiții din Italia. Îi uh, salut uh, pe petenți care au înaintat petiții similare și e vorba de Maurizio Sinezi, Massimiliano Mantovani, care le acord cuvântul. Si sente scuzate. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Suntem aici pentru a vă oferi actualizări în ceea ce privește extinderea zonei comerciale din Areze, Milano. O extindere în partea rămasă din vechea zonă industrială unde se afla Alfa Romeo. Iată că e vorba așadar de o înlocuire uh, a destinației din uh, capacități de producție în centru comercial. În zonă este localizat deja unul dintre cei mai mari centri, centre comerciale din Europa și se prevede o dublare a suprafețelor comerciale. Nu văd uh, pe ecran uh, prezentarea. Astăzi vă vom oferi actualizări în ceea ce privește planificarea, previziunile de trafic, calitatea aerului și monitorizările efectuate de operator asupra acestui centru comercial care s-au încheiat cu puțin timp în urmă. Apoi vom vorbi de datele de mediu și de indicatori cu privire la sănătatea cetățenilor. Planul prevede Iată o imagine din avion a actualului centru comercial și vă spuneam că planul prevede o dublare a suprafețelor comerciale de la 770 la 77 de metri pătrați la 157.000 de metri pătrați cu verde uh, ceea ce se dorește a fi construit în continuare. Este planul din 2017 pe care nu a fost modificat. Și aici trebuie să spun că primarii din cele două comune, trei comune limitrofe, discută despre mobilitate. Pista de schi uh, indoor, deci în interior, este reconfirmată. Arată ca o sală polivalentă imensă pentru activități sportive și chiar depășește dimensiunile acesteia. Apoi am făcut estimări în ceea ce privește traficul. 23.000 în momentul de față, în special vineri, sâmbătă, duminică, dacă se mai adaugă și aceste suprafețe comerciale și sala de schi, vom ajunge la peste 46.000 de de treceri în plus. Deci, iată o creștere de 100%. Ne aflăm în zona cea mai uh, poluată din Europa, mm, Câmpia Padană, și de aceea am apelat uh, la respectarea directivei cu privire la aer. Am văzut că prin creșterea suprafeței comerciale s-ar dubla traficul. În 2016 s-au depășit valorile medii uh, în 76 de zile în ceea ce privește Um, particulele în suspensie PM10, iar în 2017 a fost vorba de 94 de zile, deci o creștere cu 24%. Uh, în august 2018, stația de prelevare a măsurătorilor a fost dezafectată. Iată că statisticile arată că urmează să devenim o locație printre cele mai poluate din uh, Milano. În momentul de față avem doar date medii în ceea ce privește întreaga zonă, dar nu cu defalcare pe diferitele localități. Tra traversează zona și o autostradă care face accesul spre Milano, deci oricum exista deja poluare. Datele de monitorizare al centrului au fost finalizate cu puțin timp în urmă, au fost analizate de Agenția Regională pentru Protecția Mediului și se solicită furnizarea datelor de etalonare și certificarea instrumentelor folosite pentru prelevarea um, acestor eșantioane. De asemenea, și publicarea acestor monitorizări ar trebui să fi fost puse la dispoziție de către operator pe un uh, site internet special. Operatorul nu deține un astfel de site, de aceea le-am obținut din partea observatorului de mediu. Deci nu există o, un link specific pe care îl solicitasem, de fapt, pentru a trans face legătura către aceste date. În ceea ce privește datele privind sănătatea populației, în comuna Areze se constată o creștere a numărului de tumori și a deceselor datorită îmbolnăvirilor. Însă, datele mai trebuie actualizate. Însă oricum sunt preocupante aceste date pentru că eh, asistăm la o creștere importantă față de media ultimelor trei ani. Apoi am controlat și datele regate de bolile cardiovasculare, unde se înregistrează o creștere 22%, date preluate și de mass media. Dar acum, datorită dezafectării, uh, Um, stației de prelevare a neșantoanelor nu mai avem date actualizate. Însă, oricum, datele în ceea ce privește bolile cardiovasculare au fost modificate de Autoritatea pentru Sănătate Publică, dar nu știm de ce. Se spune însă că trebuie redus traficul și îmbunătățită mobilitatea sustenabilă. Președintele intervine și roagă vorbitoarea să vorbească mai lent. Vă mulțumim! Nu servește la nimic să semnăm că vom respecta acorduri de mediu în ceea ce privește calitatea aerului dacă Uh, programăm parcări, ceea ce va duce la un trafic mult mai amplu. Deci trebuie și planurile de urbanism să țină cont de aceste acorduri. Și planurile de urbanism se uh, multiplică și contravin, practic, planului de menținere a calității aerului. De aceea vă rugăm să interveniți și să dați curs acestei petiții. Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul lui Massimiliano Mantovani. Grazie, președinte. Intanto... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi astăzi aici, pentru că am încercat în diferite instituții să uh, ne facem auzită solicitarea, însă, din păcate, proiectul despre care vorbim merge înainte fără nicio grijă. Obiectivul petiției noastre este similar celei care a fost prezentată înaintea noastră și celei care va urma. Este vorba de crearea unui nou centru comercial în zona Bolate, tot în zona Milano, în partea de nord a zonei metropolitane. Ne vom concentra iată, asupra a două aspecte. În primul rând, poluarea, așa cum rezulta și din petiția precedentă. Am prevăzut doar câteva diapozitive în acest sens pentru că știm că Comisia cunoaște situația poluării foarte bine din zona noastră și în întreaga regiune a câmpiei Padană. Noi încercăm să ne concentrăm, iată, asupra teritoriului despre care vorbim. Vorbim de o zonă cu o poluare intensă, unde se fac mult prea puține lucruri pentru reducerea acestei poluări, uh, chiar dacă există deja sancțiuni aplicate Italiei în acest sens. Am înțeles că cu intenție se dezafectează uh, stațiile de monitorizare și se merge înainte cu proiectele despre care vorbim. Este, iată, o imagine unde este evidențiată zona cu roșu, unde se arată câtă poluare cu dioxid de uh, cu nitrat și așa mai departe există, care o afectează sănătatea. Vedeți, în circuit cu roșu, Uh, acolo este locația mm, despre care vorbim și sunt uh, date din anul 2016. Pentru anii următori neexistând date publicate, însă situația din păcate nu s-a schimbat. Aici vedem dioxidul de azot, o situație pe care ne preocupă extrem de mult, iar aici, iată, avem un tabel care vine din raportul prezentat de societatea care dorește să construiască acest centru comercial. Este un tabel care arată foarte clar că avem de-a face cu o creștere a traficului în speță cu efecte asupra mm, dioxidului de azot, a dioxidului de carbon, uh, cele care se datorează până la urmă traficului și care au cel mai mare efect asupra sănătății. Efectele asupra sănătății. Nu suntem noi primii care spunem acest lucru. Există studii care demonstrează faptul că uh, poluarea cu pulberi fine duce la o creștere a tumorilor la plămâni, asta uh, independent de alt factor precum fumul de țigară. Și mm, o informație destul de recentă din partea Agenției mm, Europene pentru Mediu arată că pe la 3,5 milioane de locuitori europeni care locuiesc în zone foarte poluate. 3, dintre aceștia, 3,7 milioane sunt uh, cei din zona de care vorbim. Asta fără să mai vorbim acum de viitoarele uh, proiecte despre care vorbim. Pentru că adevărata problemă nu este proiectul în sine, ci numărul diferitelor proiecte în pregătire și a diferitelor infrastructuri care se construiesc aici. Sunt um, majorări care în cazul precedent erau de 100%, în cazul nostru de 20%, dar puse cap la cap Uh, duc la o creștere semnificativă a poluării. Ca să nu mai vorbim de efectele asupra solului. Pentru că în cazul nostru vorbim despre această zonă pe care o vedeți aici. Este o zonă agricolă, chiar dacă la nivel urbanistic, această zonă are deja destinație comercială, însă noi știm că este o mare diferență între planul urbanistic și uh, ceea ce e în realitate, dacă vă uitați, însă nu e nimic comercial acolo, este un teritoriu verde care poate să compenseze problema de poluare pe care o avem, care poate să ducă la evitarea uh, unor probleme în apele superficiale și în apele subterane, pentru că permeabilizarea permite o reciclare a poluanților și la nivel hidric. Vorbim aici de o zonă verde de 138 de mii de metri pătrați. Și așa cum puteți vedea, uh, uh, imediat lângă această zonă e, există o zonă industrială abandonată. Exact lângă. Deci, care e problema? E vorba de teritorii din comune diferite. Și iată că fiecare se gândește numai la propriul teritoriu, însă aici cred că ar trebui să existe cineva cu o viziune mai amplă care să nu care să depășească limitele teritoriale și care să spună că dacă vrem să ajungem la o reducere a poluării, iată că avem o zonă care oricum este dezafectată. Așa cum spune și Comisia Europeană în 2011. Deci noi spunem exact ceea ce spunea și Comisia Europeană acum 8 ani solicităm doar acest lucru. Aici, de pildă, un diapozitiv care vă demonstrează procentul nostru de urbanizare care merge în aceeași direcție, deși solicitarea era de reducere a utilizării solului. Consumul solului este de 61,5%. Însă dacă ne uităm la planurile urbanistice, ni se spune că în cadrul acestor viitoare proiecte vom avea o creștere cu 61,5% a nivelului de acoperire a solului. Deci mergem în direcția solicitată de comisie în 2011 sau mergem într-o direcție complet diferită? Nu so se qui c'è un video, nu so se riesce a partire. Asta de fapt este un video, nu știu dacă va porni. Iată un mic filmuleț pe care l-am înregistrat pentru a vă arăta despre ce zonă vorbim. Este o zonă de 14 hectare. Vedeți acolo în spate acea zonă industrială dezafectată. Vorbim de o distanță de 100 de metri, poate. Acum solicitarea e clară. Vrem să oprim această construcție pentru că, iată, se merge în direcția complet opusă a solicitărilor Comisiei Europene, dar și uh, în direcția opusă față de ce ne povestește uh, auto- ne povestesc autoritățile regionale din Lombardia în ceea ce privește traficul și calitatea aerului. Mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul următorul petent. Buongiorno. Bună ziua. Noi la, ne aflăm în situația în care lucrările au început deja. Un centru comercial care în prima parte a fost uh, închis datorită lipsei clienților și unde s-a înregistrat o mm, semnificativă creștere a suprafeței construite. Așa cum au arătat și colegii anterior, aș dori să pun accentul asupra traficului. De fapt, Centrul comercial e uh, limitrof uh, la patru artere foarte importante. A52, SS36, A4 și Via Valtelina. Această zonă e deja foarte poluată datorită traficului. Doar uh, pe strada 36, care face legătura cu Milano, e parcursul de 360.000 de vehicule pe zi. Iată, asta este o situație a traficului în uh, orele de vârf Și aici se vede foarte bine, cer scuze, că pe cele patru artere avem o circulație pe oră de peste 3000 de mașini și situația este deja critică. Iată, aceasta este situația centrelor comerciale existente în funcțiune în această și dintre care Sesto San Giovanni ar um, urma să um, sporească suprafața construită cu um, 212 mii de metri pătrați, pe lângă alte centre comerciale și o, o zonă dedicată un, unor spitale. Practic cu o, un tranzit de un milion de persoane pe zi. Pentru că la finalizarea lucrărilor ar trebui să facă legătura și cu linia de metrou numărul 1, care chiar dacă întârzie de 5 ani, ar fi ar urma să fie deschisă cu 3 uh, um, ani înainte. Deci uh, miile de mașini care ajung aici nu vor găsi o parcare. Iată, deci uh, situația de ansamblu a regiunii unde se vede foarte clar că s-ar putea interveni la nivelul altor artere pentru realizarea legăturilor cu metrou. Dar acolo, mm, oarecum, nu s-au pornit uh, proiectările. În zona cinisello balsamo s-a planificat de 10 ani. Dacă strada numărul 35 ar fi um, modernizată, ar putea fi redus traficul în zonă. Dar acest lucru ar presupune și realizarea unui tunel. În momentul de față, Mașinile, până la urmă, ne vor ruina. Într-o simulare efectuată de Politehnica din Milano, se arată că între 7 și 9% a mașinilor nu vor reuși să ajungă la destinație, ci vor fi blocate. În plus, vor fi pe oră mm, în medie 6.000 de pasageri care vor ajunge cu metro, linia M1 de metrou. Plus o altă linie de metrou prevăzută a fi finalizată în 2030. De aceea solicităm comunității europene patru intervenții simple. În primul rând, ca comunitatea europeană să solicite Tribunalul Regional Administrativ să dea curs recursurilor pe care le-am lansat începând cu 2013, pentru care însă mai așteptăm în continuare un răspuns. Am ajuns aproape în momentul critic în ceea ce privește posibilitatea de a bloca lucrările. Deja s-au uh, făcut demolări și De asemenea, mm, sunt prevăzute 157 de camioane pentru transportul uh, restorilor de demolare. De aceea solicităm crearea unui plan B pentru evitarea blocajului traficului care ar fi iminent. În plus, și în ceea ce privește sănătatea, a sosit momentul să se efectueze un studiu epidemiologic al zonei. Trebuie să știm, trebuie să înțelegem cine moare, când moare și de ce. Dacă vrem să ajungem la o soluționare a problemei. Centrele comerciale sunt uh, o realitate și vin acum să înlocuiesc fabricile, dar asta nu spune că trebuie să fie și utile. Mulțumesc foarte mult și cer scuze dacă am depășit puțin timpul. Mulțumesc acum, doamna Marco, persoane de la DG Envy să ne prezinte poziția. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus și doamna Evi, situația Câmpiei Padului este mm, foarte bine cunoscută de comisie, dat fiind faptul că există două proceduri de încălcare deja deschise. Una deja pe dinte la Curtea Europeană de Justiție, unde uh, Italia mm, este acuzată de încălcarea particulelor în suspensie PM10, unde se arată foarte clar că câmpia Padului este o zonă foarte poluată ca decese imputabile polorii PM10, Italia deține tristul record uh, celui mai mare număr de decese uh, atribuibile acestei poluări, peste 60.000. Este practic uh, o poluare care omoară ca o baie de sânge până la urmă. Și diferitele proiecte de construcții care au fost evidențiate în aceste Uh, petiții trebuie puse în contextul unei regiuni deja foarte urbanizate cu o poluare intolerabilă. Curtea Europeană de Justiție se va pronunța în curând și va decide ea dacă avem noi regiune uh, um, avem noi dreptate că o calitatea aerului, nu doar în Câmpia Padului, ci și în Piemont și așa mai departe, este de ne tolerat. E clar că și proiecte, precum cele prezentate, trebuie modificate pentru că um, poluarea cu particule în suspensie PM10 are și caracteristici particulare în Lombardia. Mm, și dacă îmi permiteți o comparație, e ca și cum uh, ai fi într-o sală fără mm, ferestre în care se fumează. Și în Lombardia circulația aerului nu este dată ca în zonele de coastă, de pildă. Deci, același centru comercial, care în alte zone geografice uh, ar putea să nu pună probleme, în Lombardia devine o problemă. Problema este că la nivel european noi nu avem instrumente care să facă referire la consumul solului, a fost uh, evidențiată o politică a Comisiei din 2011, care însă nu a fost transpusă în acte legislative. În ceea ce privește consumul uh, solului sau suprafața acoperită, noi nu putem face absolut nimic, pentru că nu există pentru a putea face ceva ar trebui să existe o directivă, un regulament. Însă, luăm notă de o încălcare a directivei evidențiată în cazul Areze. Acolo a fost dezafectată stația de monitorizare a calității aerului. Este o încălcare a articolului 5 a directivei unde se stabilește că punctele de eșantionare cu unde s-a stabilit o creș o, o depășire a PM10 în ultimii trei ani trebuie menținute în funcțiune. În cazul areze e clar un, o situație de potențială încălcare a, trat, a directivei, ceea ce este un element nou. În rest, um, ne putem referi la poluarea preocupantă din zona Lombardia, pentru care există deja două proceduri de încălcare și nu putem însă reacționa la fiecare proiect de centru comercial. Asta nu intră în competențele noastre. Mulțumesc, a fost o poziție foarte clară. Acum, dintre colegi, doamna Verit. Președinte, grație. Vă mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru, vă mulțumesc autorilor acestei petiții care ne-au vorbit despre o situație alarmantă, în special în nordul zonei respective punând accentul pe această planificare sau uh, programare. De fapt, e planificarea teritoriului care nu ține cont de situația atmosferică, de urbanizare, de efect asupra solului. Am auzit și de la Comisie același lucru, ceea ce în mare măsură răspunde acestor preocupări pe care le am și eu de mai mulți ani Chestiunea calității aerului în Italia este îngrijorătoare. Che purtroppo a causa però di eh, interventi sul territorio apar noi proiecte ale autorităților regionale care ignoră această situație. Data la care semnatare au venit și date care au fost uh, confirmate de către Comisia Europeană, rezultând din uh, rapoartele Agenției Europene de Mediu, sublinează caracterul dramatic al situației și, în mod regretabil, Italia este pe rușinosul loc 1 în această privință. Aș vrea să sprijin ce au spus autorii petiției atunci când au denunțat deteriorarea clară a situației în ce privește afecțiunile cardiace și cardiovasculare, care erau alarmante chiar și înainte de punerea în aplicare acestor proiecte. Iau notă de asemenea cu alarmă faptul că o stație de măsurare a calității aerului a fost închisă, ceea ce e o lovitură pentru zone cum ar fi Arezii și sunt convinsă că Comisia va face tot ce e necesar pentru a stabili dacă era într-adevăr o încălcare a legislației sau nu. Dar cred că e o circunstanță agravantă, e ceva extrem de grav. Cei care sunt răspunzători pentru apărarea sănătății publice trebuie să utilizeze instrumentele pertinente, inclusiv cele de monitorizare a calității aerului și în unele cazuri se pare că <clears throat> nu fac asta sau nu în mod adecvat. Uneori datele sunt furnizate de agenți privați sau stații de măsurare care sunt în zone verzi, care de fapt nu dau date obiective privind calitatea aerului. E o situație cu totul absurdă. <clears throat> Întrucât una dintre stațiile de măsurare a fost cu totul desfințată, e ceva ce nu putem accepta. Și în încheiere o să vă spun că Recent am trimis o întrebare Comisiei Europene în ce privește valabilitatea programului de calitate a aerului pentru regiunea respectivă, făcând apel la adoptarea unor măsuri de îmbunătățire a calității aerului. De fapt, la nivel european, încercăm să facem mai mult. Săptămâna trecută, la sesiunea plenară, am dezbătut o inițiativă importantă a Comisiei Europene menită să îi apre mai bine pe cetățenii europeni. Avem nevoie de o transformare radicală în toate sectoarele economiei care poluează, în special în transporturile rutiere, care sunt un motiv de îngrijorare deosebit, mai ales în zonele urbane. Iată de ce proiecte de acest tip care au un uh, caracter extrem de dăunător pentru zonele respective. Eu privesc sau văd Lombardia ca fiind una dintre regiunile care sunt răspunzătoare de această situație pentru că dă undă verde unor astfel de proiecte. Aș vrea să comentez de asemenea rolul Comisiei Europene. Ieri am avut o audiere cu doamna comisar Biancovska în legătură cu ce se întâmplă ca urmare a scandalului Dieselgate. Să nu uităm de scandalul acesta cu Dieselgate. E o problemă uh, care continuă milioane și milioane de automobile pe motorină care conduc, care uh, rulează pe drumurile europene și poluează în continuare iar măsurile adoptate pentru soluționarea problemei nu sunt la înălțime. Raportul Curții Europene de Conturi denunță tot ce a făcut Comisia până în prezent. Am auzit de o dublare a emisiilor de noxe și E clar că nu s-a rezolvat problema. O altă trimitere importantă la o sentință a Curții Europene de Justiție care se referă la reclamații ale autorităților din Madrid și Paris, printre alte orașe, care cer curții să le sprijine în eforturile de a reduce poluarea produsă de hidrocarburi. În ciuda acestor cerințe din partea opiniei publice, se aduc tot mai multe vehicule poluante pe piață, care poluează tot mai mult. E o răspundere comună, dar cred că, în primul rând, regiunea Lombardia ar trebui să facă mai mult. Aș cere ca petiția să rămână deschisă în lumina încălcărilor și acțiunilor de infracțiune care sunt în derulare. Aș trimite această petiție autorităților din Lombardia orașului Milano, ca și autorităților locale vizate de clădirea acestor uh, centre comerciale din cele două localități menționate. Cred că această petiție ar trebui de asemenea să fie trimisă Ministerelor uh, Mediului și Sănătății din Italia. Știu că ambele ministere se ocupă de aceste probleme, mai ales prin dialogul privind aerul curat și există grupuri de lucru cu regiunea Padan. Ideea este de a se intensifica eforturile și aș vrea să le mulțumesc autorităților petiției și comisii. Thank you very much. Mulțumesc. Altcineva mai dorește să ia cuvântul? Dacă nu, Cred că situația e foarte limpede. <clears throat> Menținem cele trei petiții deschise. În al doilea rând, sprijinim activitățile Comisiei Europene și ar fi bine să așteptăm uh, rezultatele acelor proceduri de infracțiune și, doamna Vioni, în baza solicitării dumneavoastră, cred că vom trimite câteva scrisori autorităților italiene, regionale, și Ministerului Sănătății din Italia. Acceptați această decizie? Vă mulțumesc foarte mult și vă urez succes. Și desigur vom continua dialogul pe viitor după ce vom primi eventual noi solicitări sau informații din partea Comisiei Europene și autorităților italiene. Vă mulțumesc! Da, domnule președinte, v-aș ruga să dați cuvântul autorităților petiției pentru un scurt comentariu. Dacă doresc, desigur. Uh, Doriți să mai spuneți ceva, dar foarte pe scurt, vă rog frumos. Vreau să spun foarte succint că eu am am, l-am ascultat uh, pe reprezentantul comisiei uh, spunând că este vorba de un măcel, o baie de sânge. Eu nu am folosit acest uh, termen, dar numerele, numărul deceselor arată că până la urmă e vorba de așa ceva. Totuși avem anumite îndoiele în ceea ce privește intervenția Comisiei Europene, pentru că cum se finalizează până la urmă o procedură de încălcare a tratatelor? Pentru că, nu, vorbim de 5.000 de morți premature pe lună, deci în fiecare lună pierdem oameni. Deci primul dubiu pe care îl avem uh, se referă la calendar. Prima procedură de încălcare a tratelor, din câte știu, este uh, demarată de ani de zile, mi se spune că nu. Bun, dar vrem să înțelegem care este calendarul și uh, cum se termină până la urmă, că se vorbește de amenzi, dar nu se poate interveni. Pentru că una e să solicit monitorizare și alta e să pot solicita intervenții specifice. Pe partea de monitorizare înțelegem că lipsesc o, o serie de stații de monitorizare. Noi suntem o zonă foarte amplă uh, și în localitatea noastră oricum nu există stație de monitorizare și înțelegem că și cea din localitatea limitrofă Areze a fost dezafectată. Noi uh, nu putem doar cere monitorizare pentru că nu așa se rezolvă numărul de decese. Noi vrem să știm de ce într-un domeniu de acest gen nu există instrumente de intervenție pentru Comisia Europeană, pentru că uh, fiecare comună își vede până la urmă propriu interes economic și mai puțin uh, sănătatea cetățenilor. Dar dreptul la sănătate este un uh, drept uh, consfințit. Și vedeți că astfel de intervenții, unele mici, puse cap la cap, au efecte ample. Mulțumesc, vă rog, ca reacție din partea Comisiei. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu calendarul, o să răspund în italiană. A, sicuramente ragione. E, quando... Da, aveți dreptate atunci când spuneți că aceste proceduri necesită destul de mult timp. Dar în ceea ce privește PM10, așteptăm o decizie în cursul acestui an. Deci, uh, Italia și-a prezentat răspunsul um, și așteptăm, cum vă spunem, decizia până la finele anului. Dar uh, Italia a fost deja condamnată pentru depășirea PM10, pe lângă um, amenzi uh, pentru care Comisia a actualizat uh, tabelele chiar ieri. Obiectivul însă nu este ca contribuabilul italian să plătească amenzi, ci să se respecte uh, legislația și să remedieze situația. Însă, sigur, ultimul cuvânt îl are Curtea Europeană de Justiție. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc și desigur că ne vom continua dialogul pe viitor după ce se primesc noi informații. Încă o dată vă mulțumesc și acum ultimul punct, dacă nu mă înșel, pentru ședința de astăzi. Un item concerning se referă la instrumente financiare riscante legate de băncile din Spania. Avem peste 20 de petiții. Avem doi autori de petiții, Jose Mason Esteves Rodriguez și Jesus Dominiquez. Sunt aici? Se pare că da. Domnule Rodriguez, aveți 5 minute ca să faceți o prezentare. Buenos días a todos. Bună ziua! Acum uh, șapte ani, în 2012, a fost prezentată o petiție pentru uh, malpraxis bancar. Această plângere era însoțită de două dosare cu documentație suficientă care, să dem- care demonstra că sistemul era fraudulos nu doar la acel nivel al entității bancare respective, dar și uh, la nivelul celor 56 uh, de entități bancare din țara mea. În 52 din cele 56 de entități bancare din țara mea. S-au uh, redactat 22 de solicitări și un rezumat al fiecăreia dintre acestea de, de plângeri. În pagina 8 se, fa- se trimite la articolul 226 al regulamentului Comisiei și se spune că normele de conduită uh, transparentă um, și de comportament apt și um, corect sunt uh, prevăzute de directiva MIFID. Fiecare client trebuie să bucure de cel mai bun produs în funcție de condițiile sale personale și interesele lui. Totul ține de MIFID. Se vorbește de alte norme anterioare, 2004-39, regulamentul 287, care și ele se bazau pe protecția consumatorului. Aceste norme sunt consolidate prin noi uh, linii directoare, prin măsuri de uh, transpunere. În pagina 8 a aceluiași raport, Comisia spune că Comisia este responsabilă să supravegheze transpunerea de către statele membre în mod corect și aplicarea de către acestea legislației europene. Comisia, Comisia Europeană nu poate evalua um, cazuri individuale, dar atunci când 52 din 56 de entități bancare nu, respectă, nu, nu respectă normele, când, peste, când aproape un milion de cetățeni spanioli suferă de pe urma uh, netranspunerii uh, normelor europene, trebuie să intervină Comisia Europeană. Trebuie protejați consumatorii și um, acei oameni care um, uh, nu sunt protejați de regulamente, uh, trebuie să fie protejați. Um, cei care contractează credite mici contează și ei. În sectorul bancar este haos. Eh, vamos a ver. Ahora se me perdo. A mí me engañaron diciendo... Pe mine m-au păcălit spunându-mi că uh, contul meu este ca un depozit, că pot să retrag banii în 24 de ore. Uh, la fel, um, au înșelat cam un milion de persoane. Trebuie să cereți guvernului spaniol să plătească această datorie față de cei afectați. Uh, în 2011, uh, Trinidad Jimenez a depus un document la Comisia Europeană, arătând că toți sunt investitori cu excepția unui mic uh, grup de oameni care au depozite. Este exact invers. Prin acest raport, Comisia Europeană spune că trebuie să uh, împărțim datoria între toți oamenii care au făcut economii. Nu este posibil ca să lăsăm să treacă șapte ani până azi fără să fie rezolvat situația. Sunt peste 200 de mii de solicitări de arbitraj, din care 100 de mii au fost duse la bun sfârșit și absolut toate au dat uh, dreptate părților afectate. Sunt zeci de mii de uh, plângeri uh, foarte multe dau dreptatea celor afectați și dumneavoastră ne spuneți că nu se poate intra în, uh, în domeniul transpunerii pentru că ține de justiția spaniolă. Trebuie să mm, contribuim cu toții ca aceste lucruri să nu se mai întâmplă. S-a întâmplat cu creditele ipotecare, se va întâmpla și cu pensiile noastre. Trebuie să facem altfel de legi dacă vrem cu adevărat să-i protejăm pe lucrători, pe cei afectați. Nu putem pretinde să... Nu putem permite ca la șapte ani de la o plângere lucrurile să nu se uh, rezolve. Uh, domnul Feiho a uh, făcut fuziune între două bănci, uh, deși știa că sunt în faliment tehnic pe baza unui raport pe care îl numea raport de audit, dar nu era deloc așa. A plătit pentru el un milion de euro, atât el cât și doamna Marta Fernandez Curas, pretind că acest lucru va da uh, randament într-un an și acest lucru a dus la falimentul unor bănci din Galicia. Uh, CNMV a um, uh, publicat un raport în care mai multe partide politice și nu numai din Galicia de, uh, um, uh, datorează 515 milioane de euro băncilor. Aș vrea să știu dacă acestea, uh, au, aceste sume au fost uh, rambursate băncilor sau dacă uh, cei partidele politice respective vor lăsa ca familiile din Galicia își vor pierde toate economiile. Avem nevoie, sau o mare parte din acestea, avem nevoie de un răspuns. Trebuie, în primul rând, să se stabilească ce s-a întâmplat și după aceea trebuie găsite soluții și alternative pentru că aceste lucruri să nu se mai întâmple niciodată. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, domnul Dominguez, 5 minute. Eh, agradecer a esta comisión el mantener Mulțumesc comisiei pentru că păstrează deschisă această uh, comisie. Vom adăuga documente noi, uh, un dosar de presă, un raport nou care să permită eradicarea practicilor frauduloase ale mai multor entități bancare spaniole. Când am prezentat această petiție, eram conștienți de faptul că principala răspundere uh, era a băncii, însă aceste practici nu ar fi posibile fără colaborarea uh, și a, a sentimentul administrațiilor publice acțiunile prefer preferențiale au uh, dus la însușirea a 42 de miliarde de euro prin înșelăciune, fără consimțământul afectatului și fără informarea adecvată și cu încălcarea normelor europene. Înainte de izbunirea crizei, autoritățile spaniole, CNMV, Banca Spaniolă, Ministerul Economiei, mai întâi au permis uh, comercializarea acestor paradisuri fiscale, după aceea au legalizat și au permis ca entitățile să se capitalizeze prin produse financiare complexe pentru a uh, sfârși de, uh, luând decizia ca 10, um, um, ca 18 miliarde de euro să fie plătiți din banii, din economiile oamenilor Um, propunerea spaniol s-a bazat pe memorandumul de înțelegere din ilie 2012. Noi uh, am, uh, per, noi uh, am vrut să manifestăm pacific în continuare. Guvernul a improvizat un sistem de arbitraj menit să returneze doar 5% din economiile luate de bănci. 10 luni a funcționat acest sistem fără niciun fel de criteriu uh, arbitral. Uh, s-a uh, impus o uh, lege a uh, impozitelor anulând foarte multe uh, uh plăți care ar fi trebuit făcute. În 2017 uh, Parlamentul uh, din Galicia a făcut apel la Congres, la Camera Deputaților, uh, să asigure returnarea, total, uh, returnarea totală a economiilor oamenilor, cum s-a făcut în Italia. Um, aceeași Comisie Europeană um, a recunoscut că regimul juridic aplicat în Spania nu era aplicabilă. Dacă Eurogrupul a fost uh, atât de exigent, uh, a făcut-o fără un temei legal. 17 um, miliarde de euro din suma acordată uh, ca parte din bailout-ul spaniol um, sunt considerați pierduți de guvern. Sunt, nu a fost condamnat niciun președinte de bancă și niciun, uh, nicio funcție politică importantă nu au fost condamnați pentru această mare înșelăciune. Nimeni nu și-a asumat răspunderea, iar cei care sunt uh, judecați sau care sunt în închisoare sunt acolo pentru alte practici ilegale. Comisia de, invest- de anchetă în uh, Comisia din uh, Parlamentul uh, din Galicia este sequestrată de, maiori, de majoritatea Parlamentului Popular din Parlamentul uh, din Galicia. Uh, s-au vândut uh, produse financiare ale băncii în pierdere cu 5 ani înainte de termenul limită pentru vânzarea acestora. Pierderile sunt foarte mari. Această gestiune a fost uh, a, a dus la uh, prăpăd în bugetul statului. 10 milioane, 10 milioane de euro nu au fost returnați um, acționarilor. Dar posesorilor depozitelor, ehm, iar acționarii au cumpărat banca la reducere. Ehm, sunt oameni afectați și în ziua de astăzi de, ac- de acțiunile băncilor. Oamenii sunt aruncați în stradă, sunt expulzați din casele lor. 30 de mii de oameni pe an sunt dați afară din casele lor de bănci. Trebuie uh, Uh, să se aprobe o normă care va permite uh, expulzarea a doar uh, care, care va interzice expulzarea oamenilor din casă pentru faptul că nu s-au plătit 3-7% din credit. În Germania nivelul este de 30%. Um, Formación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Curtea de Justiție a obligat uh, anumite bănci în returnarea sumelor uh, încasate ilegal. Se acumulează foarte multe plângeri um, la tribunale, tribunalul nu face față, la fel se întâmplă și uh, în cazul swapurilor. Um, sunt uh, și multe credite ipotecare cu mai multe tipuri de mai multe valute. Uh, deși uh, curtea a dat sentințe în favoarea afectaților, nu s-a schimbat nimic. Uh, Indicele de referință pentru muturile ipotecare, care este aplicat în locul euriborului, poate afecta un milion de credite ipotecare în Spania. Comisia Europeană consideră că acest indice poate fi, trebuie, ar trebui să fie anulat din cauza lipsei de transparență referitor la risc. Uh, trebuie să fie analizat la Luxemburg acest caz chiar luna aceasta. sunt uh, uh, există practici de uh, aplicare a unor rate ale dobânzii mult mai mari decât cele aprobate și foarte puțini oameni sunt conștienți de aceste practici. Cerem um, ca administrațiile publice să înceapă să apere interesele consumatorilor, să se aplice sancțiuni și amenzi pentru um, proastele practici aplicate de uh, Uh, aceste entități înșelătoare și să se facă uh, un studiu pentru a evalua daunele acestor înșelă, înșelătorii bancare. Cerem pe comisie dumneavoastră să păstreze deschisă această petiție și să se încerce interzicerea acestor practici abuzive de către bănci și îl parafrazez pe fostul ministru al uh, Uh, de economie, Rodrigo Rato, care acum zace în închisoare din cauza uh, problemei cu Banchea, el spune, așa e piața, prietene. Noi spunem, nu, asta este piața, este vorba de o, un furt pe față. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum, da, doamna Sabina Otov, care să ne prezinte poziția Comisiei Europene. Uh, if it's okay, I will reply. Dacă se poate răspunde în germană, pentru că e limba mea maternă. Um, ok. Um, vielleicht beginne ich mit einer kurzen... Permiteți-mi să încep cu o întrebare. Pentru că primul petent a vorbit despre un raport, un raport pe care eu însă nu l-am primit uh, înainte de această ședință. Poate mi-l puteți înmâna după aceea? Așa cum vă spuneam, de regulă ne referim la directiva cu privire la piețe și instrumente financiare, pe scurt, uh, directiva cu privire la piețele financiare. Știți că directiva a fost adoptată în 2004 și 2014 și am considerat că astfel se întărește uh, protecția consumatorului, pentru că <clears throat> în această directivă spune foarte clar că o societate de valori imobiliare mobiliare trebuie să informeze cetățenii și trebuie să acționeze cu transparență, bună credință și interesul clienților. <clears throat> Toate informațiile, inclusiv de marketing, adresate clienților, trebuie să fie clare și să nu inducă în eroare. Deci informațiile trebuie puse la dispoziția clienților uh, într-o manieră inteligibilă. Pentru că tocmai despre asta era vorba, de faptul că clienții trebuie să înțeleagă risicul, riscurile, dar și tipul instrumentului financiar. Acesta a fost baza de la care am acționat cu actul legislativ pe care l-am uh, adoptat în 2004. Însă am constatat că e nevoie de îmbunătățiri și am propus o întărire a protecției consumatorului și această nouă directivă pe care o numim MIFID 2 a fost uh, adoptată în 2014 și uh, e în vigoare din ianuarie 2018. Poate că pentru unele dintre cazurile pe care le-ați menționat uh, încă nu e aplicabilă, dar vom urmări dacă s-a îmbunătățit ceva din ianuarie 2018. Aceste noi reglementări în MIFID 2 uh, um, <clears throat> se referă și la o verificare de conformitate care este um, foarte importantă. Este vorba că o astfel de declarație de conformitate trebuie în, discutată și semnată de către client și trebuie să arate de ce respectivul instrument financiar se potrivește cerințelor clientului. Deci accentul se pune pe informarea clientului și pe acel aspect de ce exact acel instrument financiar îi se potrivește lui și îi se recomandă acela. Și clientul trebuie să înțeleagă această recomandare și pentru a vedea dacă clientul înțelege acest lucru, consultantul trebuie să vadă care este experiența respectivului client uh, în domeniu, ce apetit de risc are. Toate aceste aspecte sunt foarte clar reglementate. Această declarație de conformitate deci uh, trebuie să precizeze de ce unui client îi se recomandă un anumit instrument financiar. Mai există și alte reglementări pentru protecția consumatorului în MIFID 2 de exemplu, s-a introdus un proces de guvernanță corporatistă, unde deja emitentul unui produs identifică o piață țintă deja, în care spune un astfel de produs se pretează pentru clienți cu aceste criterii. Apoi s-a întărit și partea de informare mm, referitoare la costurile ex ante. Și un alt factor care poate n-a fost menționat încă până acum este faptul că există acum autoritățile de supraveghere europene și în um, documentul de înființare a acestora din 2010 am prevăzut pentru ESMA, cea um, care răspunde de supravegherea piețelor financiare, să aibă competențe și în ceea ce privește uh, protecția consumatorului și să poată să publice orientări, ceea ce s-a și întâmplat pe pagina de internet a ESMA figurează astfel de informații, asta pentru a crea o utilizare unitară există și o colaborare cu autoritățile naționale de supraveghere. Eu cred că am făcut multe în această privință, trebuie să recunosc însă că, da, Comisia nu poate analiza fiecare caz în parte. Misiunea noastră este să verificăm dacă legislația europeană se aplică uh, corespunzător în statele membre, însă am creat multe mecanisme pentru a ne asigura că protecția consumatorului este întărită. Mulțumesc. Iar acum a venit momentul intervenției din partea colegilor mei. Vă rog. Sí, muchas gracias, presidente, y sobre todo Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le spun bun venit celor trei petiționari pentru că continuă cu o cauză care e deschisă din 2012 și pe care au prezentat-o și atunci după ce au dus o luptă intensă alături de oamenii care au ieșit în stradă, în Galicia și în Spania pentru a Uh, sprijini revendicările mai multor platforme, pentru că această înșelăciune colectivă, vreau să spun uh, Comisiei Europene, nu este un caz individual, este o înșelăciune colectivă care afectează foarte multe oameni, mai ales oameni în vârstă care aveau economii și care uh, au venit uh, acești oameni în Comisia PETI, uh, au făcut-o pentru că nu aveau cui să se adreseze uh, Oamenii nu au fost ascultați uh, acolo, nu au existat, nu existau mecanismele suficiente uh, pentru a se găsi o soluție. La momentul respectiv, guvernul spaniol, în 2012, a acceptat uh, condițiile impuse de Eurogrup în memorandumul de înțelegere din iulie 2012. Atu- acolo se spunea că trebuiau achitați, trebuiau trebuiau recompensați oamenii care pierdeau bani. Acest lucru l-am discutat cu serviciile financiare ale Comisiei Europene și în 2013 am, uh, am discutat acest lucru cu reprezentanții platformelor din Galicia, mai ales cu dumneavoastră de la Comisie. Comisia ne-a ascultat cu mare atenție, uh, dar uh, s-a avansat cu legea, dar oamenii tot au rămas cu problemele nerezolvate. Deci există legi, dar nu se face niciun fel de control uh, Uh, în legătură cu ce s-a întâmplat, deși uh, viitorul este acoperit. Uh, practic am fost cobai pentru a vedea ce se întâmplă după aprobarea acestei directive 2014-59. Această normă care n-a intrat în vigoare decât recent, până la urmă, a făcut ca uh, exigențele memorandumului de referendum uh, să contrasteze cu uh, Uh, bunăvoința care s-a, um, s-au tratat uh, celor care au luat credite. Băncile, uh, creditorii, băncile au fost tratați cu foarte mult, tratate cu foarte multă blândețe, însă oamenii afectați au fost brutalizați. erau oameni care nu știau să interpreteze, nu știau să citească contractele. Uh, au fost uh, introduse uh, acolo în contractele lor clauze uh, răuvoitoare. Spaniei i s-a aplicat un regim juridic uh, care nu intrase în vigoare atunci. Uh, în 1 iulie 2017 s-a ajuns la un acord între Comisia Europeană și uh, uh, Banca Monte de Paschi din Siena. Comisia oferea uh, un fond de salvare cu fonduri publice care permitea recapitalizarea băncii cu respectarea regulilor europene și cerând ca aceste, această bancă să fie cea care recompensează investitorii minoritari. Uh, deci sunt două situații. Uh, în Italia s-a făcut așa, un, în mod corect, dar în Galicia, pentru că au fost complici guvernele uh, PP-ului, care încă e la putere în Galicia până în curând, sper, s-au făcut altfel lucrurile și au fost, uh, a fost uh, dată întâietate celor care posedau uh, acțiuni priorita- preferențiale, nu uh, celor care aveau uh, acțiuni minoritare. Trebuie să transmitem o scrisoare guvernelor din Galicia și din Spania și uh, rugăm Comisia Europeană și serviciilor pertinente să uh, primească documente de la noi, cel puțin din partea grupului nostru politic, și să sprijine uh, uh acei oameni care uh, luptă de atâta timp pentru a-și recupera pierderile. Uh, foarte puțini din Parlamentul din Galicia au fost alături de acești oameni afectați, însă câțiva am făcut-o. Mulțumesc. Rosa, vreau să spun și eu bun venit petiționarilor. Voi încerca să vă explic ce a făcut la momentul respectiv guvernul spaniol și ce a făcut guvernul din Galicia. Pentru că în mai sunt alegeri și în Spania suntem uh, în campanie electorală și aici se s-a început deja campania pentru mai prin ascunderea adevărului. Cred că uh, comisiei, uh, uh, Comisia PETI vrea să, trebuie să se bucure de argumente solide, nu de argumente întoarse împotriva unui anumit guvern. În Spania, ca multe state UE, s-au vândut produse financiare hibride complexe, care s-au vândut micilor oameni care aveau economii. Doar uh, cei din Galicia au venit aici la Peti, dar uh, în toate colțurile Spaniei sunt oameni afectați. Aceste produse uh, au fost lăsate pe piață între 2003 și 2011. Exista uh, acordul de la Basel din 2010 și directiva europeană în 2000, din 2004 care uh, spuneau că trebuie uh, supravegheate lucrurile ca ele să nu uh, ducă la o situație problematică. Când a venit guvernul Rahoi, guvernul Partidului Popular, care a venit la putere în 2011-2012, acest guvern uh, a, și-a suflecat mânecile imediat. A restructurat legea din, prin legea din 2012 toate entitățile de credit pentru a împiedica această comercializare. A făcut pionierat, a pus uh, uh în uh, mișcare, um, guvernul uh, PP-ului din Galicia, un sistem prin care 50% din cazuri au fost rezolvate prin procese de arbitraj. S-a înființat o comisie de monitorizare care, uh, printr-un raport trimestrial, explica Camerei Deputaților ce se întâmplă. S-a uh, făcut o lege pentru ca entitățile de credit să poată să-și ajute clienții uh, astfel încât două din trei victime um, să-și poată recupera 100% economiile. În cazul uh, Cașa Galicia avem și datele, 1403 milioane de solicitări uh, din 107.500 din acestea au fost rezolvate. La Comisia PETI am avut o dezbatere care s-a soldat cu o dezbatere în plenul Parlamentului deci s-a organizat o dezbatere la plenară și în 2015 plenara a aprobat o rezoluție. Această rezoluție este concluzia tuturor dezbaterilor purtate. La început, Comisia a venit cu directiva din 2004, apoi cu MIFID 2 din 2018 și s-a transpus absolut corect această legislație în Spania că problema guvernului autonom din Galicia este alta. Din primul moment, uh, guvernului Alberto Núñez Fijo a căutat soluții imediate. Uh, uh, oamenii care aveau economii au fost o prioritate. 126 de mii de clienți au fost și au văzut dosarele abordate, s-au format, s-au oferit cursuri de formare pentru uh, ca oamenii să primească informațiile corecte. S-au propus s-a propus soluționarea prin arbitraj în Galicia. Guvernul PP-ului a fost pionier în acest lucru, apoi sistemul s-a extins în toată Spania. După cum am spus, două din trei persoane și-au recuperat 100% investițiile. Uh, 100, 520 eh, de procese de arbitraj au, aveau loc zilnic în acea perioadă, de dimineața până la 12 noaptea. S-au um, consolidat, s-au multiplicat numărul magistraților care să poată gestiona aceste plângeri, atât în Bigo cât și în Galicia, în restul Galiciei. Poate că mai sunt cazuri izol izolate de oameni care nu și-au primit banii înapoi, dar din punctul de vedere al gestionării din partea acestui Parlament, acestei comisii, a Guvernului Spaniol și Guvernului din Galicia, s-a muncit foarte mult și imensa majoritate a uh, cazurilor, a problemelor pe care le avem pe masă sunt uh, soluționate atât în Corunia cât și în Bigo, uh, judecătorul a spus că sunt foarte puține cazuri uh, uh, rezolvate sau că trebuie rezolvate pe cale judecătorească, majoritatea s-au rezolvat prin arbitraj. E adevărat, poate sunt cazuri izolate, dar aici a fost prezentată situația altfel. Eu uh, cer să se închide, închide petiția. Știu că nu este quorum, dar vom discuta la coordonatori. E vorba de petiții în 2012. Până ziua de azi s-au făcut foarte multe lucruri. Uh, eu v-am spus care sunt principalele lucruri care s-au făcut, dar n-aș vrea să folosim acest uh, uh element uh, pentru a face campanie în alegerile municipale. Nu uh, cred că uh, ne-a fost prezentată aici situația corectă. Mulțumesc! Mulțumesc! A fost o solicitare foarte frumoasă din partea dumneavoastră la sfârșit în legătură cu această problemă să nu o utilizăm pentru campanie, dar mă tem că deja așa se întâmplă. Așadar, intervenții fără microfon în sală. Acum o să dau cuvântul câte două minute domnului Rodriguez, mai întâi și apoi celorlalte autor al petiției. Intervenții fără microfon. Decirle a la comisión Vreau să spun comisiei că prima dată când am venit aici, în 2013, în aprilie cred că era, am adus șase dosare cu documente și le-am depus Comisiei PETI. Aveam o solicitare colectivă din partea 2000 de persoane, o copie acestea prezentată procurorul, de procurorul general Galiciei contracte fără MIFID sau MIFID aplicat aleatoriu, deci nu era un MIFID unipersonal um, um, dedicat fiecare persoane, ci pur și simplu cel, contractul cadru pe care îl aplicau tuturor la fel. Um, mie mi-au făcut contractul în 2010, deși MIFID exista din 2008. Aveau, au fost mai multe sentințe um, în care entitatea bancară era uh, acuzată și considerată vinovată de înșelăciune și de abuz. Erau mai multe solicitări uh, adresate procurorului de procuror provincial Aladru uh, care analiza aceste plângeri pentru că într-adevăr existau suspiciuni de fraudă, înșelăciune. Uh, fluturașii informativi uh, complet care uh, se referă la emiteri de um, instrumente bancare au foarte multe pagini. Cum pot eu să explic unui client aceste um, mici pliante cu toate tabelele și formulele complicate? Cum să-i spun eu clientului semnează-mi asta, zic ai înțeles? Uh, legislația are în spate buna credință, însă uh, băncile nu au bună credință. Cineva trebuie să supravegheze faptul că oamenii își fac bine treaba. Degeaba avem MIFID 1 dacă în 2010 mie mi se vinde un contract din prima uh, emitere de acțiuni preferențiale din 2005, deci deja mm, explodaseră. În între 2013 și 2017 se întâmplă același lucru. Uh, și acum se întâmplă la fel cu creditele ipotecare. Uh, Spania nu are cultura țărilor nordice. Dacă găsim uh, pe dacă găsim o monedă pe jos, să știți că noi nu o dăm omului căruia i-a căzut. Noi o călcăm cu piciorul și așteptăm să plece ca să o ridicăm noi, să o băgăm în buzunar. Așa gândim în Spania. Ă, problema nu ă, este nu sunt cele 30 de sentințe care s-au dat. Tocmai a spus doamna de la Partidul Popular. 150.000 de oameni uh, uh, s-au plâns și nu sunt eu cel care spune a spus o reprezentanta Partidului Popular. Eu nu sunt aici ca să în ideea alegerilor din mai. Eu sunt aici ca să uh, spun adevărul. Au fost 15 uh, milioane de uh, daune, iar PSOE, PP-ul și Partidul din Galicia datorau bani acestei entități bancare despre care vorbim prin partidele lor politice. Toate aceste organe, toate aceste uh, partide uh, nu și-au returnat, uh, n-au returnat banii băncilor. Și uh, când s-a prezentat la rege președintele Parlamentului Galicia, l-a întrebat, l-a întrebat regele care e situația băncilor din Galicia și președintele guvernului Galicia a spus că habar n-are și atunci regele i-a spus întâlnește-te cu Uh, cine știe și după acea întâlnire i s-a spus că Caja del Norte din Galicia este în faliment tehnic. Și doar mai târziu, cu un an, un an mai târziu, uh, președintele Parlamentului uh, din Galicia vine cu un act oficial care spune că dacă fuzionează cele două bănci în faliment, vor ele vor da randament. Și așa uh, s-a orchestrat falimentul uh, băncilor din Galicia. Acum avem o bancă condusă, care aparține unui uh, venezuelan. Entitatea bancară europeană, BEI, Fondul Monetar Internațional, primește uh, multe uh, rapoarte uh, referitoare la situația uh, băncilor uh, cu care s-a semnat un memorandum de înțelegere, însă nu se rezolvă nimic. Și oamenii sunt cei care plătesc din buzunar această, acești bani. Analizați documentele și după aceea vom uh, discuta din nou. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Rodriguez, aveți și dumneavoastră două minute. Fără microfon. Vreau uh, să spun câteva lucruri. Emisiile de la Caișa Nova și Caișa Galicia uh, sunt uh, din 88, 2003, 2004, 2005, guvernele Fraga și Ribarne, cred că vă sună cunoscut, iar emisia cea mai mare a acestor bănci au fost uh, după ce a venit Feișo la guvernul Galiciei în 2009. Deci nu sunt date de dinainte. Acestea sunt uh, datele privind comercializarea acțiunilor preferențiale în Galicia. Când am vorbit uh, despre arbitraj, ultraj, am spus-o pentru că aceleași entități care ne-au înșelat sunt cele care ulterior, prin auditorii, um, felul de audit, controlau procesele de arbitraj și spuneau asta da, asta nu timp de 10 luni aceste arbitraje uh, au funcționat fără criterii, deci uh, erau, funcționau tiranic, uh, în mod tiranic. Unele persoane erau chemate, altele nu. Uh, adesea, în funcție de carnetul de partid, se făcea politică de partid acolo. Uh, în 2000, uh, uh, după aceea, domnul Fiho, la meetingurile electorale, spunea dacă câștigăm alegerile, or să vă uh, dăm toți banii de, din acțiunile preferențiale. Dar acestea erau doar minciuni electorale. Prin arbitraj, în Galicia s-au recuperat 34% din sume, dar de fapt s-a vrut a fi 5%, după aceea 10%, apoi oamenii s-au mobilizat, au ieșit în stradă s-au uh, închis uh, în primării, s-au mobilizat în tot felul de moduri și s-a ajuns la 30% prin aceste uh, mijloace. Și după aceea a trebuit să uh, uh, obligăm la acest, uh, acest schimb obligatoriu. La Comisia PETI ne spuneați trebuie să obțineți anularea uh, individuală a fiecărui contract, fie pe cale judiciară, fie pe care extrajudiciară. În Galicia am recuperat uh, peste 90% din bani, cu excepția a 100 de milioane. Însă uh, banca a fost salvată cu 9 miliarde, se vinde pentru 1000 de mi- 1 miliard și um, ministerul le dădea cumpărătorilor băncii garanții și vă spuneam, uh, au fost multe dezechilibre, ni s-au pus multe obstacole uh, celor care aveam uh, economii mici, în schimb băncilor li se dau tot felul de beneficii, li s-au dat tot felul de beneficii. Partea proastă nu este ce s-a întâmplat acolo cu acțiunile preferențiale în statul spaniol, sute de mii de cereri de arbitraj au fost uh, respinse. În raportul pe care îl vedeți veți avea mai multe date. Uh, ce este rău este că aceste proaste practici bancare, aceste asimetrie, acest malpraxis bancar, um, se uh, întâmplă și azi cu toate produsele despre care v-am vorbit. E vorba de milioane de oameni afectați. MIFID 1 și MIFID 2 sunt grozave, dar modul în care ele s-au transpus în Spania, în administrațiile publice din Spania, au nevoie de o tragere sănătoasă de urechi. Și ministra economiei din Spania a spus-o zile trecute, miracolul economic spaniol este în închisoare astăzi. Mulțumesc! So, uh... Așadar, vă mulțumesc pentru această discuție. Cred că pentru toată lumea e clar că e o problemă foarte complicată de, și de durată. Dacă pot să declar că poziția Parlamentului European și a Comisiei PETI în trecut au fost foarte pozitive și de ajutor pentru a rezolva o parte a problemei. Cred că activitățile sau unele activități ale Comisiei Europene au fost și ele bune și utile și înțeleg pe de altă parte și poziția autorilor petiției, că nu sunteți mulțumiți de situație și aveți nevoie și de o nouă rundă de discuții și de compensații. Avem pe masă peste 20 de petiții individuale, două de, nu sunt individuale, pentru că sunt mai multe semnături pe ele, dar Aș putea spune ceva în legătură cu două dintre petiții. Doi au uh, spus în scris că au primit compensații. Petiția 1761 din 2012 și petiția 22228 din 2013. Cred că în acest caz situația e închisă și putem închide și noi aceste două petiții. Iar în cazul celorlalte petiții, a fost doar o solicitare din partea dumneavoastră să menținem deschisă, accept poziția și să trimitem poate trei scrisori, două Spaniei, Galiciei și autorităților centrale, intervenție fără microfon. Da, eu am solicitat să, um, să, rămân, să rămână închise și pentru că nu avem quorum să decidem la coordonatori. Do, do you think that it is a good? Chiar credeți că e o idee bună? Uh, ok. Bun, o să revenim. Lăsați-mă să continui. Trimitem două scrisori Spaniei, celor din Galicia și autorităților centrale din Spania și uh, Cerem Comisia Europene nu, pentru că nu avem quorum. Uh, suntem doar doi membri în sală. No, no. Ayer, ayer, ayer se utilizó este argumento, como no hay quorum, solicit... Ieri s-a folosit acest argument, uh, nu avem quorum și uh, solicit să luăm decizia la coordonator. Nu putem lua o decizie aici. Cum și ieri ni s-a spus acest lucru pe alte subiecte. Bun. Dar în baza solicitării dumneavoastră, Cu această solicitare ridicați din nou problema în martie. Nu cred că e o idee bună cu o lună înainte de alegerile din Spania. Cineva râde din sală la microfon. Propunerea mea e să închidem discuția acum și să continuăm apoi după alegerile de la dumneavoastră, dacă doriți. Dacă doriți, cu un nou dialog haotic în martie în Comisia pentru Petiții, aveți acest drept, desigur. Da? nu cred că e o idee foarte bună. Eu nu vă spun decât să respectăm legea, nu spun altceva. Și uh, legea spune că suntem doar trei membri dintr-o comisie de mai mult de 30 de membri. Aici uh, nu uh, este quorum. Ieri mi-au spus de trei ori cei din stânga că nu avem quorum. Doamna Miranda a adus aici această petiție. Eu cred că a făcut-o din motive politice. Uh, așa zic eu, poate că doamna crede altfel. Eu spun să mergem la coordonator și coordonatorii să decide dacă o păstrăm sau nu deschisă. Deci, conform regulilor, decizia trebuie să fie a coordonatorilor. Nu avem aici legitimitatea pentru a decide. Eu vreau doar să aplice legea. You are right. Bun, aveți dreptate. Nu există quorum și atunci întrerup procesul decizional și rog secretariatul să se pună din pe agenda coordonatorului luna martie. Sunteți de acord? Vamos a ver. Vreau să spun lucrurilor pe nume, dar politicos. Întotdeauna am fost politicoasă. Aceasta este o comisie politică. Această temă e pe masă din 2012. A venit aici pentru că a venit când era cazul. Cineva s-a interesat și a vrut să o aducă la Parlament. Pentru că dumneavoastră în acest interval nu ați făcut nimic. Nici dumneavoastră, nici alte partide n-au adus-o. Eu am intrat aici în martie și m-am ocupat de păstrarea deschisă a acestei comisie. N-am putut intra mai devreme. Eu valorez foarte mult, vă, vă, vă pun mare preț pe ce a spus președintele, că îi va asculta pe petiționari. Nu e vorba de un om, e vorba de mulți, trebuie să-i ascultăm cu consecvență și trebuie să transmitem niște scrisori, pentru că nu ne costă nimic să trimitem, să scriem guvernelor și să cerem informații. Dacă guvernele ne confirmă că totul e bine, o să închidem petiția. Dacă guvernele ne dau indicii că nu se face suficientă transpunere că și avem un dialog fluid uh, la Comisia PETI, aceasta este treaba noastră. Eu sunt aici pentru că sunt politician, nu sunt aici pentru a observa. Nu e nimic rău uh, să fii uh, politician și să-i aperi pe oameni, doamna Estaras. Și aș vrea să vă cer uh, ceva puțin respect, pentru că aveți tot timpul obsesie cu mine. Eu am răbdare și întotdeauna voi fi uh, răbdătoare și voi, nu voi păstra uh, bunele maniere. Deci eu vă rog, domnule președinte, să păstrăm deschisă această petiție. Da, vă mulțumesc foarte mult. Situația mea e foarte limitată și clară. Dacă sunt două poziții contrare și nu dispunem de quorum, eu n-am niciun drept să decid, de niciun fel. Trebuie să respect regulile de procedură și regulile spun ce s-a spus. O să le cerem coordonatorilor să iau o decizie finală în luna martie și întrerup această discuție pentru astăzi. Vă mulțumesc și se pare că am terminat agenda pentru astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru cooperare și vă urez un weekend cât mai plăcut și ne revedem în luna martie.